colleagues, we're going to begin our... Dragi colegi, haideți să începem uh, întâlnirea noastră. Vom începe audierea, vă rog să ocupați locurile, lupta împotriva terorismului și provocările pentru securitatea internă a Uniunii Europene. Dați-mi voie să vă urez bun venit la această întâlnire. După cum știți, situația securității în Europa s-a modificat în mod dramatic în ultimii ani, au apărut noi conflicte și noi tulburări în vecinătatea imediată a Uniunii Europene. Ne confruntăm, prin urmare, cu noi provocări, asistăm de asemenea la o evoluție rapidă a tehnologiei, la o radicalizare tot mai acută care duce la violență și terorism. Audierea este menită să de a voce opinie experților în domeniul um, amenințărilor teroriste și în domeniul uh, aplicării justiției și uh, justiției uh, penale. Dați-mi voie să vă spun că această întâlnire este transmisă pe internet și că intervențiile participanților va, vor fi înregistrate. La început vom analiza evoluția amenințărilor pentru securitatea internă a Uniunii, un fel de uh, conturarea contextului pentru a vedea în ce situație ne aflăm astăzi. Primul vorbitor, și nu putea fi altul mai nimerit, este Rob Wainwright, director Europol. Dânsul a fost implicat în uh, probleme de interes direct care au afectat uh, Uniunea Europeană și state membre în particular. Vă este cunoscut uh, cu siguranță dumneavoastră, a fost implicat îndeaproape în activitatea noastră, dar recent uh, s-a ocupat de incidente binecunoscute cu care s-a confruntat Franța, Belgia și așa mai departe. Așadar, cred că este o persoană foarte nimerită pentru a ne prezenta contextul actual. Rob, îți urez bun venit. Tu vei deschide audierea. Mulțumesc, Claude. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Bună ziua, stimați membri și invitați. După cum spunea domnul președinte, mă aflu aici pentru a, vă ajuta să conturați situația actuală în ceea ce privește amenințările teroriste și vă voi prezenta o parte din uh, concluziile Europol și activitatea acestei instituții în ceea ce privește răspunsul pus de amenințarea teroristă. După cum știți, Europolul redactează în fiecare an un raport uh, amănunțit, testat. Acesta este rezultatul eforturilor noastre de colaborare cu statele membre și cu alte entități și organizații din statele terțe. În acest fel putem observa într-un mod neobișnuit felul în care evoluează amenințarea teroristă. Raportul este în curs de a fi finalizat, se va publica în uh, câteva săptămâni, dar m-am gândit să profit de ocazia de astăzi pentru a vă împărtăși câteva din uh, concluziile preliminare. Haideți să vedem uh, cum au stat lucrurile în anul 2014. Acest raport ia în considerare anul calendaristic nu ține cont de evenimentele dramatice la care am asistat la începutul acestui an. Știm că în 2014, patru persoane au murit în urma atacurilor teroriste în Europa, în principal uh, din uh, motive, din activități teroriste motivate religios. Și mă refer aici și la atacurile de la Bruxelles din 2014. Numărul atacurilor teroriste a crescut în anul 2014 un pic peste 200 vis-a-vis -vis de 150 înregistrate în anul precedent. 774 de persoane au fost arestat în Uniunea Europeană în acel an pentru infracțiuni legate de, terorist, de terorism. Majoritatea acestor uh, atacuri țineau de activități separatiste. În același timp am asistat la o scădere a activităților anarhiste și uh, de extremă stângă. S-a înregistrat însă o creștere acută a um, delictelor uh, cu caracter anti-islamic de care sunt responsabili extremiștii de dreapta. Principala îngrijorare raportată de statele membre în acel an și de atunci ține, bineînțeles, de fenomenul jihadiștilor care călătoresc dinspre și înspre centrele uh, din Irak și Siria. Numărul persoanelor arestate în acel an, numărul cel mai mare ține de Um, acele activități motivate uh, de uh, religie. S-a înregistrat de asemenea o creștere considerabilă în ceea ce privește um, arestările legate de activități de extremă stânga. Credem că pericolul rămâne în continuare crescut. Știm că multe comploturi teroriste au fost împiedicate de statele membre, și acele atacuri care au fost uh, executate în acest an arată foarte clar că grupurile teroriste precum Al-Qaeda dispun în continuare de capacitatea necesară pentru a efectua acest atacuri în Uniunea Europeană. Cred că suntem cu toți îngrijorați de amenințarea pusă de statul islamic. Nu trebuie însă să uităm de grupurile afiliate cu Al-Qaeda și de faptul că acestea dispun în continuare de o capacitate sporită, credem noi, de a uh, desfășura atacuri uh, ample în Uniunea Europeană. Amenințarea pusă de aceste grupuri este una considerabilă. Bineînțeles, amenințarea atacurilor desfășurate de uh, um, atacatori singuratici este una considerabilă. E vorba de indivizi care uh, operează într-un mod uh, aleatoriu. E vorba de asemenea de un număr considerabil de oameni care au călătorit uh, înspre și dinspre Irak. Între timp, numărul luptătorilor care au revenit în Europa a crescut, iar aceștia pot uh, organiza atacuri teroriste. Am văzut exemple în acest sens. Aceste persoane se pot întoarce, pot fi mult mai radicalizate decât înainte, pot uh, cauza, pot genera teamă și panică în comunitatea lor în 2014 numărul acelora care călătorau în scopuri legate de terorism înspre Irak și Siria a crescut, am asistat de asemenea la o creștere a numărului uh, femeilor și copiilor care se deplasau înspre aceste zone de conflict. Credem, conform evaluării noastre, că uh, amenințarea la adresa cetățenilor europeni aflați în afara granițelor Uniunii Europene este una uh, majoră și Evenimentul din Tunisia este un exemplu clar în acest sens. Am observat, de pildă, că șase cetățeni europeni care se consideră că nu luptau um, au fost uciși în anul 2014 în Siria și în Afganistan. Între timp a crescut numărul uh, incidentelor cu caracter antisemit este un exemplu, așadar, care ilustrează o tendință tot mai sporită a unui sentiment antisemit în Europa. Ați putut observa deja că există um, un fenomen uh, care se amplifică tot mai mult de extremă dreaptă, anti-islamic, și în uh, conflictul din Ucraina ar putea duce la o um, sporire a armelor de foc în circulație și a explozivelor. Ce se întâmplă cu 2015? Am văzut că anul uh, nu a început tocmai promițător. Um, atacurile de la Paris, Copenhaga, de asemenea și incidentul din Tunisia pe care l-am amintit deja. Constatăm de asemenea că situația devine tot mai instabilă în Libia, În uh, prima perioadă din 2015 am asistat de asemenea um, la o intensificare a traficului dinspre și înspre Siria. În primele trei luni ale anului 2015, 154 de indivizi au fost deja arestați pentru infracțiuni legate de terorism motivat religios și 19 cetățeni ai Uniunii Europene au fost arestați în afara granițelor Uniunii. Ce facem în acest sens? Am văzut, uh, bineînțeles, că Uniunea Europeană a răspuns uh, evenimentelor de la începutul acestui an într-un mod foarte decisiv. Situația a fost dezbătută și în Parlamentul European, s-au emis uh, niște recomandări foarte ferme. În ceea ce privește Europol, știm că începând uh, de la 11 septembrie treptat s a făcut eforturi pentru a spori cooperarea între autoritățile polițienești în uh, Uniunea Europeană. Principala noastră îngrijorare cu toate că s-au făcut constant declarații politice, nu s-a îmbunătățit în mod concret, în mod tangibil situația la fața locului, mai ales în ceea ce privește partajarea informațiilor. Și aceasta este una din problemele cu care ne confruntăm și astăzi. În ceea ce privește contraterorismul, Europa, Europol cred că oferă un sprijin deosebit statelor membre, mai ales în ceea ce privește capacitatea noastră de analiză oferind uh, un canal pentru, comuni- pentru comunicare uh, sigură între autoritățile polițienești în Europa. Bineînțeles, uh, avem servicii care asigură un înalt nivel de protecție a datelor și de control al informației. Avem experiență și în ceea ce privește nevoile specifice uh, puse de contraterorism. După cum vă spuneam, anul trecut am creat o bază de date specială menită să adreseze fenomenul luptătorilor străini, Există și alte instrumente de contraterorism în care Europol este implicat în mai mare sau mică măsură, printre care și finanțarea terorismului. Între timp, datele legate de schimbul de informații între Europol și statele membre arată că um, potențialul Europol este încă subvalorificat Anul trecut s-a înregistrat o creștere de 70% în ceea ce privește schimbul de informații legat de crima organizată, dar aproape nici o creștere a solicitărilor de schimb de informații în ceea ce privește serviciile de contraterorism. Am observat că doar câteva servicii de contraterorism sunt legate de uh, SIENA, Sistemul Europol de Schimb de Informații călătorii eh, în ceea ce privește acest fenomen al jihadiștilor călători. La ora actuală avem în vizor 3600 de persoane. Tendința este una favorabilă. Dar suntem încă sub cifra estimată pentru mine ca totalul cetățenilor europeni care au călătorit spre și dinspre zonele de conflict din Irak și Siria, în acest scop. De aceea e nevoie de mai multă încredere între Europol și partenerii noștri care luptă împotriva terorismului în Europa. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc Parlamentului pentru rezoluția sa, Consiliului pentru atitudinile luate Avem nevoie de această declarație fermă care să invite și la cooperare, mai ales când e vorba și de sprijinul Europolului pentru statele membre. Intenționăm pe viitor să ne întărim capacitățile de reacție, să creăm un centru antitero la Europol, la fel cum avem un centru pentru lupta împotriva criminalității cibernetice. Asta se va face în structura actuală. Nu avem nevoie de mandat, nu e nevoie de structuri speciale putem, în contextul structurii noastre, vom putea să creăm un serviciu care va putea răspunde mai bine la aceste așteptări pe care, de fapt, le-au formulat și Parlamentul și Consiliul în ceea ce privește activitatea noastră. Acolo se vor centraliza toate informațiile privind luptătorii străini, finanțarea teroriștilor, livrările de arme către teroriști și așa mai departe. Se va crea un centru informațional uh, cuprinzător, asta în structura existentă a Europolului. Înainte de a încheia, am să mă refer la utilizarea crescândă și îngrijorătoare a internetului de către teroriști. Am văzut că grupurile jihadiste înțeleg foarte bine funcționarea rețelelor sociale. Astfel și-au recrutat aderenți, au radicalizat pe alții și au promovat terorismul și extremismul. Există aproximativ 57.000 de conturi Twitter utilizate de sprijinătorii statului islamic și 100.000 de tweet mesaje pe Twitter sunt transmise în fiecare zi de acești utilizatori. Dorim să cooperăm cu prestatorii din domeniu pentru a rezolva această problemă, dar dacă vrem o abordare general europeană, e nevoie de un răspuns coerent de la nivel central european. De aceea, miniștrii care s-au întâlnit în luna martie acestui an au făcut un apel la coordonare și la cooperare cu sectorul prestatorilor și operatorilor de internet această inițiativă va trebui să se materializeze rapid până la 1 iulie acestui an. Acest grup va coordona și identifica utilizatorii care sprijină cauza terorismului și o să avem și o interfață cu cei din domeniul respectiv. Lucrăm la aceste propuneri în colaborare cu experții din statele membre și, de asemenea, cu reprezentanții din sectorul economic respectiv și dacă aveți întrebări, am să încerc să ne răspund. În concluzie, știm că terorismul rămâne o prioritate, o amenințare constantă împotriva Uniunii Europene, trebuie permanent să arătăm interes, să cooperăm. Europolul dorește să facă acest lucru, așa cum a făcut-o și până acum. Putem să fim punctul nodal pentru schimbul de informații și putem uh, crea un centru care să monitorizeze fluxurile de finanțare, de exemplu, ale teroriștilor și, de asemenea, putem monitoriza modul în care teroriștii folosesc internetul și în special rețelele sociale. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, ne-ai schițat contextul și te-ai referit și la câteva lucruri de perspectivă. Acest centru antitero, acest serviciu care se va ocupa de internet, sigur colegii mei o să aibă întrebări în acest sens, avem timp pentru astfel de întrebări. Sigur, o să vină multe întrebări. Dar deocamdată îți mulțumim pentru prezentare și dăm cuvântul următorului vorbitor, reprezentantul Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime, Dolgor Solongo. Dânsa, sigur, se ocupă de, nu de droguri și criminalitate, ci de uh, măsurile antitero și în această calitate domnia sa își va face prezentarea. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, bună ziua, domnilor și domnilor. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe, vă mulțumesc că ați invitat uh, Biroul Național Unite pentru Droguri și Criminalitate să vorbească uh, la această ședință dumneavoastră. Este o onoare și un privilegiu pentru mine să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, și aș dori să spun că simplul fapt că biroul pe care îl reprezint eu, EODC, a fost invitat la această ședință a Parlamentului European simbolizează deja și ne arată uh, că Parlamentul European ia în serios și într-un context foarte larg această chestiune a amenințării teroriste, înțelegând pe deplin că această amenințare nu vizează doar Uniunea Europeană, ci planeta în ansamblul ei și adesea soluțiile adesea trebuie să fie luate la nivel planetar prin cooperare internațională dincolo de frontiere, în contextul europene și chiar dincolo de Uniunea Europeană. În această scurtă intervenție aș dori să menționez foarte pe scurt modul în care Națiunile Unite răspund amenințării teroriste. Sigur, n-am să dau foarte multe detalii, la Națiunile Unite nu operăm cu analize atât de minuțioase ca cele pe care aveți dumneavoastră la dispoziție de regulă. Terorismul este o amenințare care evoluează constant. Observăm că sporesc legăturile cu criminalitatea organizată internațională. Teroriștii folosesc aceleași rețele criminale uh, și se dedau la aceleași activități criminale, cum ar fi droguri, trafic de arme, răpiri și așa mai departe. Practicile lor devin tot mai sofisticate și complexe și, sigur, trebuie să ne confruntăm și cu un nou fenomen, luptătorii străini. Ca răspuns la această amenințare, servicii ale Națiunilor Unite, ca așa cum este al nostru de exemplu, se mobilizează în moduri diferite, însă probabil nu știți ce face biroul nostru, UNODC-ul. Sigur, cunoașteți instituțiile Națiunilor Unite, însă nu neapărat ce face fiecare serviciu. ce este UNODC-ul, Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate. Noi avem uh, birourile la Viena, administrativ vorbind, suntem un departament al Secretariatului Națiunilor Unite, un organism practic de funcționari internaționali care sprijinim și deservim uh, statele membre ale Națiunilor Unite în ansamblul lor, însă ne specializăm pe activități ce țin de droguri, criminalitate, corupție și terorism și oferim servicii de ordin normativ. Am facilitat, de exemplu, negocierea anumitor instrumente referitoare la criminalitate organizată, corupție, droguri, terorism. Am efectuat o analiză care în materie de terorism a fost destul de limitată, trebuie să spun, și principalul nostru domeniu de intervenție este asistența tehnică. Oferim instruire și construirea de capacități în teren pentru aparatul de justiție. De exemplu, programe de instruire pentru investigatori, procurori, judecători. Ce documente juridice folosim în activitatea noastră? Avem uh, 19 convenții și protocoalele Națiunilor Unite referitor la terorism, însă există și o nouă serie de rezoluții ale Consiliului de Securitate. Aceste documente le puteți vedea acum pe ecran, mergem mai departe, care sunt elementele comune ale acestor protocole și convenții Sigur, dumneavoastră sunteți un corp legislativ și în fiecare zi vă confruntați cu chestiuni ce țin de legislație. Există o serie de cerințe minime pentru orice legislație în materie de luptă antiteroristă. Termite elemente pe care noi le promovăm permanent. Tuturor statelor membre le spunem trebuie ca aceste instrumente să se referă la anumite infracțiuni, să existe precis definite, să existe mecanismele de extradare și să existe un mecanism de cooperare internațională. Aceste instrumente, convenții și protocoale, știți dumneavoastră foarte bine, presupun ani de negocieri, sunt negociate de toți membrii Națiunilor Unite. Însă terorismul e o realitate care se schimbă rapid și de aceea Consiliul de Securitate, care are doar 15 membri, poate opera mai rapid, poate să răspundă mai rapid decât o face plenul Națiunilor Unite și în acest sens avem rezoluții ale Consiliului de Securitate emise ca răspuns la anumite amenințări reale. Avem rezoluția 2195 care se referă la acești teroriști care obțin beneficii de pe urma criminalității internaționale și face un apel la membrii Națiunilor Unite să abordeze această problemă a teroriștilor care câștigă de pe urma criminalității internaționale, transfrontaliere. O altă rezoluție importantă a Consiliului de Securitate de 199 printre altele, se referă și la distrugerea patrimoniului cultural din Irak și Siria, mai ales de ISIL, statul islamic. Prin urmare, există și reacții rapide. Deciziile și rezoluțiile în acest sens continuă să apară la Națiunile Unite ce deci, e important, e important să știți că în uh, rezoluția 2178 din 2014 se vorbește despre luptătorii străini, despre teroriștii străini și face un apel la toate statele membre, implicit și la statele membre ale Uniunii Europene, oferă definiția a ceea ce este un luptător terorist străin și de ce trebuie criminalizată această activitate în toate statele membre ale Națiunilor Unite. Pentru că membrii Națiunilor Unite trebuie să împiedice recrutarea, instruirea și transportarea unor indivizi în scopuri teroriste. În conformitate cu aceste rezoluții și chiar înainte de adoptarea ei, multe țări au adoptat deja norme de drept intern referitoare la circulația teroriștilor. În prezent, Consiliul Europei negociază protocol adiționale la Convenția privind prevenirea terorismului. Știți că ați fost invitați la aceste negocieri. Textul e deja aprobat și cred că va deveni curând un document public care poate fi folosit de multe state în scop orientativ. Ce facem concret în serviciul nostru? Ca departament al Națiunilor Unite, specializat în criminalitate, droguri și terorism. Avem un avantaj noi. Noi suntem o autoritate antitero, noi ne ocupăm de mai multe domenii infracționale și putem să nu avem decât de câștiga din acest domeniu larg de acțiune atunci când abordăm chestiunile ce țin de terorism. Continuăm în direcțiile anterioare, practic sprijinim cooperarea internațională, gestionarea frontierelor, construirea de capacități, sprijinim țările atunci când e vorba de finanțarea terorismului, traficul cu arme, amenințarea luptătorilor teroriști străini, utilizarea internetului în scopuri teroriste, răpirile pentru recompensă și corupția chiar – care poate să aibă legătură directă cu terorismul. Și sigur, sigur înțelegem că trebuie să ne dezvoltăm mai mult programul de analiză și cercetare, mai ales când e vorba de relația între criminalitate internațională și terorism. În final, aș vrea să vă dau un exemplu de inițiativă asumată de noi și sprijinită de altfel de Uniunea Europeană, am avut o inițiativă privind uh, chestiunea luptătorilor teroriști străini. Am lansat un eveniment la Institutul de Criminalistică Internațională din Malta. E vorba de a credea acele capacități necesare în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, dar și în Europa de Sud-Est. Avem inițiative paralele pe care am încercat să le lansăm pentru Asia Centrală și Asia de Sud-Est. Practic, ne concentrăm pe aspectele investigative, pe activitatea procurorilor, utilizarea probelor admisibile, oprirea fluxurilor de finanțare, martori și alte tehnici referitoare la traducerea în justiție a acestor fapte. Acesta deci este un exemplu a ceea ce facem și așteptăm cu nerăbdare să continuăm, să ne continuăm activitatea în diferite părți din lume, sigur, cu sprijinul Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim și noi, spune domnul președinte. Avem trei uh, calupuri pentru această audiere. Am avut primele două prezentări și deja văd că mulți colegi s-au înscris la cuvânt și alții vin din urmă. Atât de mulți, de altfel, încât s-ar putea să renunțăm la unele din prezentările ulterioare. Urmat, următoarea sesiune este lupta împotriva extremismului violent și prevenirea radicalizării și a treia ființă instrumente V-aș ruga, prin urmare, să vă limitați intervențiile de acum doar la contextul general, mai ales ce ați văzut în analiza Europolului, chestiunile concrete prezentate până acum, sau puteți, sigur, să nu mă băgați în seamă și să întrebați absolut tot ceea ce doriți, pentru că oricum probabil asta o să faceți. O să avem cam 23 de întrebări, așa că vă rog. Eu trebuie să încerc, asta mi-e meseria de președinte, să vă spun și dumneavoastră. Mă rog. Haideți atunci, prin urmare, să procedăm exact cum doriți dumneavoastră, în ordine indicată pe lista mea. Domnul Diaz de Mera, Augustin, te rog, participant la multe rapoarte Europol. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește cele spuse de doamna Solongo, amenințarea care ne confruntăm are cu adevărat o dimensiune globală. Trebuie în primul rând să ne gândim, dragi colegi, la faptul că această amenințare vine din Indonezia, Timoreste, până în peninsula cea mai apropiată. Deci nu... fie că vorbim de amenințări recente precum Libia sau Pakistan sau Afganistan sau Siria, fenomenul are această amploare geografică. În al doilea rând, acest nou jihad, spre deosebire de cel anterior, dorește să cucerească teritoriu și mai ales în acele state eșuate. Iar în statele care nu au eșuat încă, urmărește să facă acest lucru prin uh, aplicarea unei uh, terori nemiloase. Folosește ideea unei provincii, pentru că acolo unde există capacitatea teritorială suficientă, e vorba de provincie. Iar provincia aceea trebuie să depună un uh, jurământ uh, specific numit la Baja, care presupune un jurământ de fidelitate. Ne aflăm în fața unui terorism global și un terorism fără milă. Îți mulțumesc, Rob, pentru rapoartele tale întotdeauna informative. Sunt eh, de acord cu politica de luptă, de combatere a radicalizării, eh, aplicarea unui caracter mai dur codurilor penale și așa mai departe. Eh, mă apropiu astfel de final pentru că am putea vorbi la nesfârșit. Ideea e că fundamentul acțiunilor acestor teroriști este teritoriul. Dacă dispun de teritoriu, dispun de orașe, prin urmare dispun de bănci, iar dacă le au pe toate acestea, au posibilitatea de a pune pe internet instrumente prin care să îi atragă pe tinerii um, uh, imigrați de a treia generație care la ora actuală se află, uh, care sunt șomeri, Vă spun tot acesta pentru ca dumneavoastră să apreciați dimensiunea reală a amenințării. Nu doream să fac nicio întrebare, domnule președinte. Mulțumesc. Thank you very much, Augustin. Um... Mulțumesc foarte mult, Augustin. Fiind dat că este o audiere, trebuie să iau colegii în ordinea în care au fost ei numiți, așadar, Sofie Indvelt acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumim și domnului Wainwright pentru introducerea pe care a făcut-o. Aș vrea să fac câteva remarci generale la început. În primul rând, cred că avem nevoie de o dezbatere pe tema definițiilor. Cu toții vorbim despre amenințări, despre securitate națională, amenințări față de securitatea națională și cu toții plecăm de la premiza că vorbim despre același lucru, dar poate nu este așa, pentru că nu orice atac violent este un atac împotriva securității naționale. Poate că este un atac împotriva vieților umane, poate să fie oribil, poate să fie înfricoșător, dar nu este neapărat un atentat la securitatea națională. Această chestiune este esențială. Am mai discutat despre acest lucru pentru a discuta despre definiția securității naționale pe care o folosește Comisia, pentru că aceasta definește tipul de puteri pe care îl transferăm noi către forțele poliției și către agenții de ordine. Aceasta poate să fie și o indicație despre cum considerăm noi drepturile fundamentale și despre felul în care noi trebuie să supraveghem ceea ce se întâmplă în general. Eu zic că e important deci să creăm întâi definiții înainte să creăm mai multe puteri și alte puteri suplimentare fără să știm exact uh, care va fi după aceea rezultatul. Pentru că altfel subminăm principiul de separare a puterilor în stat, de exemplu. Cred că trebuie de asemenea să facem o distinție între securitatea națională și poliția de rând, poliția ordinară. Știu uh, din, de la domnul uh, Wainwright, care este șeful unei organizații care facilitează cooperarea între forțele polițienești, ceea ce ne ne-ați spus înainte. Însă ceea ce spunem noi, acum noi trebuie să vorbim despre o colaborare între serviciile de informații, nu despre poliție. Și poliția ar trebui să fie poliție și serviciile secrete ar trebui să fie servicii secrete. Și cred că este momentul să distingem mai clar între aceste două servicii. Acest Parlament a cerut uh, să se facă o evaluare chiar în 2011. Uh, Unde este această evaluare, vreau să vă întreb? Unde sunt cifrele și informațiile? Pentru că noi v-am cerut să ne dați aceste informații și este, de fapt, uh, aceasta este singura informație pe care o primim. Noi discutăm noile propuneri ale Comisiei Europene cu privire la securitatea internă, fără să știm exact care este impactul celor zeci și zeci de măsuri uh, pe care le-am luat până acum. Nu știm dacă acestea au contribuit la o securitate mai mare sau nu, dacă trebuie să fie modificate sau extinse, dacă avem nevoie de măsuri pe care nu le-am discutat până acum, care să ne garanteze mai multă securitate, dar care să fie poate mai puțin sexy, mai puțin uh, interesante, poate costă prea mult sau nu se știe. Eu personal uh, nu vorbesc acum de politică, dar eu personal niciodată în viața mea nu o să dau vot uh, unui uh, în interdicții de încriptare, pentru că cred că atunci uh, sacrificăm tot ceea ce este atât de important și ceea ce pretindem că apărăm împotriva oamenilor răi. Asta e tot ce vreau să spun. got applause there, Sophie. If it was bated breath. Ai spus într-adevăr niciodată, niciodată în viața mea și ne întrebam ce o să fie ceea ce vei spune. Unii credeau că vei spune altceva, dar uh, cred că invitații noștri pot să răspundă la această întrebare. Domnul Wainwright cred că are destulă experiență pentru a ne explica diferența dintre poliție și servicii de informații. Cred că am mai primit această întrebare și sunt convins că va putea să vă răspundă la această întrebare foarte bine, chiar dacă e, dumnealui este aici pentru a crea un cadru. Am spus la început că e clar că el trebuie să fie pregătit și să răspundă la astfel de întrebări. Bun. Acum Ana Gomes. Well, uh, și eu cred că e important să facem distinția între politică și informațiile cu caracter uh, securitar național. Însă, ce înseamnă această cooperare? Cooperare pentru a împiedica terorismul și pentru a proteja viețile oamenilor. În acest sens, aș vrea să vă pun o întrebare. Care dintre statele membre nu vor să coopereze. Nu au răspuns la apelul de cooperare, știți, Europol, Siena, programul Siena. De asemenea, a crescut cumva competențele lingvistice, competențele cibernetice a reprezentanților statelor membre care cooperează cu dumneavoastră în lupta antitero. De asemenea, vedeți așa ceva întâmplându-se și în instituțiile europene. De asemenea, vă refereați la importanța luptei împotriva traficului de arme, dar cum rămâne cu traficul de persoane? Am avut o ședință în cursul dimineții unde spuneam de ce nu facem ce ar trebui să facem în materie de trafic de persoane. gândindu-ne că asta are o legătură directă cu lupta antitero. Registrul cu numele pasagerilor. Este, în opinia dumneavoastră, un avantaj? Este panaceu universal? Noi în Parlament încă dezbatem această chestiune. Câte, câte întrebări aveți totuși? Întreabă domnul președinte. Cooperați cu statele membre ați inven, in, pentru identificarea acestor ținte potențiale, cum a fost acel muzeu din Tunisia, și de asemenea infrastructura critică. Registrul pasagerilor, acolo v-am oprit, spune domnul președinte, cred că era destul. Încă o dată, mai avem două sesiuni de prezentare și e vorba de radicalizare, alte chestiuni, toate foarte importante. Acum nu facem decât să discutăm contextul general și deja vă referiți la detalii concrete, cum ar fi încriptarea și registrul cu numele pasagerilor și așa mai departe. Vă rog să fiți succinți. More questions in the other two sessions. So next is Catherine. Caterina Cinici. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc domnule Wainwright și domnului Solongo pentru introducerea foarte interesantă la această temă pe care au făcut-o. Am uh, vorbit despre pericolele amenințării teroriste, despre faptul că această problemă este în evoluție continuă. Sigur că ar fi important să facem mai multe reflexii cu această temă, dar nu am timp, așa că voi pune doar două întrebări. Cu siguranță vreau în primul rând să vă spun că salutăm cele două propuneri ale Europeol uh, și ce uh, anume a Centrului European pentru Terorism și, care, și cealaltă instituție care a fost aprobată de asemenea în martie anul trecut care vor avea rolul de a răspunde mai bine la amenințările teroriste și la radicalizările care se întâmplă, de exemplu, pe internet, pentru că aceste organisme se vor ocupa și de internet. Aș vrea să știu dacă puteți să ne dați câteva informații suplimentare, de exemplu, în legătură cu o um, evoluție a cazurilor și felul în care, cum se pot repartiza resursele și care sunt apoi rezultatele acestei mai bune repartizări. De asemenea, și în legătură cu ceea ce a spus doamna Solongo înainte, președinte. Dacă, aș vrea să știu dacă Europolul lucrează pe alte teme de criminalitate organizată și așa mai departe, trafic de droguri, de arme și dacă și ce poate să ne spună în ceea ce privește interconexiunile cu terorismul, mai ales în ceea ce privește profilul de finanțare al terorismului. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează Teresa, Teresa, ai cuvântul. Eh, gracias, eh, señor presidente. Citar a los participantes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să-i felicit în primul rând pe participanți pentru această audiere extrem de oportună. De când am început să lucrez în Parlament, terorismul a fost un subiect uh, menționat frecvent, dar uh, e un subiect cu suișuri și coborâșuri adesea, cu încărcătură emoțională puternică. Am vorbit adesea de subiecte precum TFTP sau Registrul cu numele pasagerilor PNR. E un subiect polemic între diferitele partide politice. E o polemică care, cred eu, e în avantajul teroriștilor pentru că uh, nu există un schimb rapid de informații între autorități, având în vedere pericolul crescut pus de Al-Qaeda sau uh, Boko Haram, am putea spune că Uniunea Europeană se află în situația cea mai uh, dramatică începând din, uh, de la 11 septembrie 2001. Consider că Uniunea Europeană nu ia suficient de mult în serios această amenințare după dumneavoastră, care ar trebui să fie răspunderea Parlamentului European uh, în protejarea cetățenilor noștri? Dumneavoastră considerați, odată cu mine, că odată ce se coboară cortina mediatică, există nevoia de a-i proteja fizic pe cetățeni. Vă mulțumesc uh, pentru că deja, având în vedere faptul că răspunderea acestui Parlament nu e întotdeauna cea pe care o doresc cetățenii de afară, de pe stradă. Mulțumesc că cel puțin forțele de siguranță și poliția se comportă într-adevăr responsabil, chiar dacă există persoane aici în sală care nu consideră acest lucru oportun. Mulțumesc. Next is Christine. Mulțumesc. Christine, ai cuvântul? Mulțumesc. O observație și o întrebare. Observația se referă la clasificarea prezentată de domnul Wainwright. Dânsul vorbea de teroriști de inspirație religioasă. Știm foarte bine și termenul de stat islamic se mulează pe această confuzie între o religie și teroriști. Nu s-ar putea revizui această terminologie. care aduce atingerea și conceptului de religiozitate. N-ar trebui să vorbim de teroriști inspirați de religie. Apoi, întrebare, știți că au fost aceste ciberatacuri? TV Saint Monde a fost atacat săptămâna trecută de indivizi care se revendicau de la statul islamic. Ce que je souhaitais savoir, c'était... Ce vreau să știu? Cum se coordonează statele membre pentru a răspunde la aceste atacuri cibernetice. să vorbi de anchete și de investigații pe cercetările sociale, dar în materie de ciberatacuri, ce face Europol? Mulțumesc! Mulțumim, Tomas Cetovski. Tomas, te rog. Vážený pane řediteli, děku, vážený pane předsedo, pane řediteli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Wainwright, uh, domnule director, mulțumesc pentru prezentarea făcută. Două scurte întrebări. Prima, pentru Europol. Ați reușit să identificați pe cei care vor să plece, să lupte ca luptători teroriști străini într-o altă țară. Și ce faceți pentru a identifica la întoarcerea în Europa? O a doua întrebare. Ieri, doamna comisar Eurova a spus uh, către ziarul Le Figaro că în Siria sunt șase mii de luptători veniți din Uniunea Europeană. În realitate, cifra ar putea fi chiar mai mare. Aveți cifre similare sau puteți comenta cifrele anunțate de doamna comisar? sunt aceste cifre chiar atât de ridicate? Vă mulțumesc și vă mulțumesc că ați vorbit succint. Urmează domnul Kirkhope. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru domnul Wainwright. E vorba de resurse. Pe de parte, considerați că Europolul are suficiente resurse în prezent pentru a răspunde nu doar la problemele prezente, ci și la cele pe care le-ați menționat pentru viitor, inclusiv de ordin tehnologic și în al doilea rând. În ce măsură Europolul și aliații săi ar putea să oprească fluxul de resurse îndreptat spre ISIS Deci cum se pot stopa aceste fluxuri de finanțare și de sprijin pentru teroriști? Cum îi lovim financiar? Aveți aliați în această luptă? Credeți că guvernele statelor membre fac suficient pentru a bloca acest flux de sprijin material pentru teroriști? Cornelia Ernst? Ja, vielen Dank. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule Wainwright. E foarte bine că putem vorbi cu dumneavoastră acum. Sunt foarte curioasă ce o să ne răspundeți. Aș vrea să mă refer la prezentarea pe care ați făcut-o. Ați spus că 154 de persoane au fost arestate, 19 uh, în afara Uniunii Europene. Aș vrea să știu după ce informații ajungeți la cifrele acestea și pe ce bază ajungeți la aceste informații? Cât de sigure sunt aceste informații? E vorba de un schimb general între serviciile sau autoritățile polițienești sau cum se ajunge la aceste informații uh, față de persoanele respective? Și cum putem să fim siguri că acelea chiar sunt persoane periculoase? Care sunt criteriile și care sunt uh, metodele pe care le folosiți. Apoi spuneați că nu este nevoie de un nou mandat. Foarte bine. Însă, ce înseamnă acest lucru? Unde este plus valoarea față de ceea ce există momentan? Apoi, de la doamna Solongo, aș fi vrut să știu următoarele. Ați spus că e vorba de formarea persoanelor pentru susținerea tehnică. Ce vreți să spuneți cu aceasta? Ce se formează, de fapt? Cunoștința legilor, legislației sau ce anume? Nu știu exact ce ați vrut să spuneți cu ceea ce ați spus înainte. Mulțumesc! Mulțumesc. Peter Müller. Da, mulțumesc. Am vorbit foarte mult despre radicalizare, islam, terorism și așa mai departe, dar există o altă formă de radicalizare și terorism și se vorbește foarte rar de ea, despre acest fenomen, de fapt. E vorba de radicalizarea în partidele de dreapta, extremă dreaptă, în Uniunea Europeană, în statele membre. Și eu vorbesc despre radicalizarea împotriva minorităților, de exemplu, împotriva minorităților etnice și religioase, împotriva partidelor politice și, și așa mai departe. E vorba de o formă de radicalizare în care există o formă de terorism verbal, de atacuri fizice împotriva minoritățile, minorităților. Și întrebarea mea este așadar, care este strategia Europolului în acest domeniu? Cum se pot, poate lupta împotriva organizațiilor paramilitare în statele membre și ce se poate face împotriva radicalizării acestei, acestor partide de dreapta, de extremă dreaptă. Cred că este o chestiune externă și uh, cred că ar trebui să clarificăm această chestiune. Mulțumesc. Mr. Am auzit că a discutat domnul Wainwright despre această temă chiar și înainte. Acum are cuvântul doamna Vergia. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt destul de frustrată după această începere a discuției, pentru că credeam că ni se prezintă un context aici și tocmai despre aceasta vreau să vă spun că sunt foarte frustrată, pentru că este clar că dreptul la securitate este ceva prețios și în acest cadru lupta împotriva terorismului este esențială. Însă, despre ce vorbim aici? Cred că trebuie să revenim la noțiunea de definiție. Ce este terorismul? Ce este terorismul când vorbim la nivel mondial, de exemplu? Ne-ați vorbit despre victimele de la Paris, de la Copenhaga și ați adăugat aici și victimele din Tunisia. Aș adăuga și victimele din Kenya, despre care se vorbește mult mai puțin și despre care nu se vorbește deloc mai gândesc și la victimele din Pakistan, peste 130 de copii care au fost omorâți uh, deodată. Aș mai adăuga și crimele din Yemen, în același timp uh, în care a avut loc uh, un atentat la Paris, a avut loc și un atentat la, în Yemen care a, la care au fost 140 de victime. Deci există o problematică internațională și când vorbim de terorism este nevoie de o definiție a terorismului, pentru că știm uh, cum uh, este folosit acest termen? Dreptul la securitate este un lucru, dreptul la siguranță, dar dreptul la siguranță înseamnă și protecția libertăților publice și nu am uh, auzit uh, foarte multe despre acest subiect în această dezbatere. Și mă frustrează acest lucru. Dar când vorbim despre statistici, trebuie să le punem într-un context global și într-un context general. Ce este terorismul general? Eu aș uh, vrea să revin asupra acestui uh, termen, pentru că dacă folosim acest vocabular, nu facem decât să hrănim islamofobia. Ce înseamnă acest terorism religios față de terorismul mondial, de exemplu? Ce este terorismul acesta față de crima organizată? Care este cea mai bună manieră de a lupta împotriva acestor probleme și vreau să revin aici la ceea ce a spus doamna Solungo înainte, în intervenția dumnei și mă bucur că ONU lucrează în acest cadru. În primul rând, dacă se poate, atâta timp cât uh, există din ce în ce mai multe uh, tentative fără să fie solidare, fără să lucrăm împreună, este foarte dificil să găsim, într-adevăr, o luptă concretă împotriva acestor fanatici, pentru că numai prevenirea este cea mai bună armă. Mai întâi prevenirea și uh, altfel uh, după aceea este prea târziu. Vorbim uh, despre cei care luptă uh, printre teroriști. Știm că foarte mulți care sunt uh, doresc să revină pe teritoriu sunt, de exemplu, um, omorâți de către ISIS. Există o dezbatere foarte clară despre acest lucru deja. Există oameni care se întorc pentru că le este frică și uh, n-ar trebui să-i punem pe toți uh, în aceeași găleată, pentru că am avut și audieri pe această temă. E nevoie de o viziune globală, într-adevăr. Mulțumesc. Okay, thank you. I think part of setting the scene needs to have Cred că o parte, spune președintele, din uh, rezolvarea la acestei probleme este definirea, în primul rând, a acestor termeni. Dar acum vreau să dau cuvântul domnului Albrecht, Ian Albrecht. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să continui cu remarcile domnului Kirkhope cu privire la resurse, pentru că cred că este un aspect cheie atunci când vorbim despre îmbunătățirea legislației despre combaterea terorismului și crimei organizate. Atunci când este vorba de cooperarea dintre autoritățile polițienești în Europa sub umbrela Europolului, Același lucru se spune și despre autoritățile de justiție sub umbrela Eurojust. Cred că există mult prea puține resurse disponibile pentru echipele de investigație comună și aș vrea să știu din partea dumneavoastră, domnule Wainwright, cum ar trebui să fie, care ar trebui să fie echiparea pentru aceste echipe comune de investigare și cum ar trebui să investim în acestea. Dacă vorbim de cooperarea între autoritățile polițienești în Europa, dacă vorbim despre investigațiile teroriste, dacă vorbim despre investigarea crimelor teroriste, întrebarea este, e posibil cu ceea ce avem acum să se facă acest lucru, mai ales în domeniul resurselor sau nu? Aș vrea să fac o remarcă politică. Este evident pentru toată lumea în Europa că suntem într-un moment de constrângeri bugetare și uh, cred că nu mai există fonduri pentru această regiune în general, nu mai există fonduri pentru aceste domenii și prioritatea ar trebui să fie tocmai să investim uh, în uh, tot, tot ceea ce ține de traduceri, de interpretare, de coordonare, deci de toate instrumentele care ajută, facilitează o cooperare, mai degrabă decât să investim sute de milioane în sisteme de date centralizate. Și aceasta mă duce la a doua întrebare cu privire la același subiect în legătură cu datele. Vorbim aici despre um, partajarea informației de către autoritățile de poliție și către doamna Solongo aș vrea să vorbesc despre partajare, aș vrea să vă spun despre partajare între, de, a informațiilor între autoritățile de poliție, de exemplu, și dacă informațiile sunt partajate într-adevăr complet și uh, într-un mediu de încredere sau dacă aici trebuie făcute îmbunătățiri. Dacă există standarde comune, în momentul de față nu putem decât să spunem că statele membre blochează momentan uh, un mediu de încredere atunci când e vorba de, vorba de partajarea informațiilor și eu zic că acest lucru s-ar putea îmbunătăți foarte bine și în schimb vorbim despre colectarea a informațiilor suplimentare în statele membre, fără ca acestea să fie încă interoperabile. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Winberg are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nigeria, Somalia, Yemenul, Siria și așa mai departe, Libia. Lista țărilor în care Europa exportă soldați este foarte lungă. În cazul Somaliei, de exemplu, trimitem soldați sau arme de ambele părți ale luptei. Trebuie, de fapt, să ne uităm uh, ce, care este cauza radicalizării. Ne concentrăm uh, foarte mult pe consecințele secundare, se exportă armele în zona de conflict și în același timp se exportă apoi uh, combatanți, luptători. Atunci când considerăm, de exemplu, că este foarte bine să te gândești că poți să te duci chiar la școală, să te bați E de fapt vorba aici de o luptă cu informații. Radicalizarea se face momentan pe internet. Mai întâi, uh, dacă intrăm în contact, uh, intri în contact cu cineva pe internet, ar trebui ca autoritățile să poată să urmeze fluxul informației. De exemplu, în Suedia trebuie, de exemplu, să se comită o crimă pentru ca să se poată urmări uh, aceste infracțiuni, pentru că altfel este ilegal să urmărești conversațiile. Înainte de călătoriile în Siria trebuie să se vadă ce se întâmplă, de ce se duce respectivul acolo pentru a, și să prevedem de asemenea și resurse pentru ca să împiedicăm acest lucru. Care este cea mai mare slăbiciune a ISIS, de exemplu, dacă ar fi să vorbim despre acest lucru și de trimiterea um, unor uh, trupe împotriva uh, împotriva celor care comit așa ceva, oare ar fi vreo șansă? Există fluxuri de persoane care vin în Europa și care aduc cu sine foarte multe probleme. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să îmi dați câteva informații despre războiul pe internet, despre cyber război sau ciber războiul. Am citit, de exemplu, în Figaro de, se vorbea de jihadist, 50 până la 60 de mii de persoane care au plecat și întrebarea este câte persoane au plecat de fapt în Siria pentru ca să se radicalizeze și câți, altă întrebare, sunt uh, cei care s-au întors înapoi pe teritoriul Europei și câți ne-au dat uh, apoi uh, au, uh, s-au uh, amestecat, de exemplu, în fluxurile de migranți care vin pe Marea Mediterană. În legătură cu terorismul, aș vrea să știu de asemenea și ce au obținut în legătură cu ce ați obținut atunci când ați putut obține toate numele respectivelor. Da, îmi cer scuze, încercam să gestionez numele, toate informațiile pe care le adresați Europolului. Da, acum în final, doamna Holmaier. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am două întrebări. În primul rând, în legătură cu așa numiții foreign fighters, avem uh, din ce în ce mai multe dezbateri în această comisie în care se întreabă uh, ce, cum se poate ca să plece oameni de la noi, să, merge, să, să, să se radicalizeze și să omoare oameni. Pe de altă parte însă avem problema dacă nu îi lăsăm uh, înainte să comite respective crime, uh, poți să te întreb pe cine poți să împiedic să călătorească, de fapt, înainte să fi comis o infracțiune. Și vreau să vă întreb dacă există o uh, serie de criterii comune între statele membre pentru a decide pe cine pot să las, unde să călătorească, cum pot să așadar să împiedic ca cetățenii să fie omorâți, oameni să fie omorâți dacă Uh, lăsăm aceste persoane să circule. Deci vreau să știu dacă există o experiență la Europol cu foreign fighters. Apoi, a doua întrebare se referă la schimbul de date. Există din ce în ce mai mult uh, afirmațiile următoare. Se spune că dacă există destule uh, date, uh, atunci ar fi bine, uh, ar fi suficient și nu ar fi uh, nevoie de mecanisme suplimentare, ar fi doar nevoie să fie folosite cum trebuie. Deci vreau să vă întreb care sunt mecanismele pe care vreți să le implicați pentru a optimiza fluxul de date. Mulțumesc! Înainte să îi dau cuvântul domnului Wainwright să răspundă la întrebări, dumnealui a venit pentru a stabili un cadru pentru un, o audiere de securitate internă și nu a venit aici în calitate de director Europol pentru a răspunde la întrebări uh, despre scopul și sensul Europol. Deci este într-un fel destul de nedrept față de dumnealui să răspundă la 19 întrebări cu privire la Europol și motivul existenței sale. E destul de uh, ne nu neapărat prielnic pentru dumnealui, dar fiind dat că este cum îl cunoaștem, putem să lăsăm să răspundă, bineînțeles. O să puneți întrebări cu toții despre rolul, puneți întrebări despre rolul Europol, se poate să faceți acest lucru, puteți asculta însă și întreba despre securitatea internă și terorism. Era clar că o să se întâmple așa, deci Rob, eu ce vreau să te întreb, pentru că nu mai avem prea mult timp, este dacă poți să te referi la punctele cheie da, Ian, nu te, nu te enerva că o să primești un răspuns. Ceva despre punctele principale de care se ocupă Europolul, mai ales întrebările cheie în care se vorbește despre chestiuni esențiale legate de Europol, pentru că această sesiune trebuia să fie una de stabilire a cadrului. Deci, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuros să răspund la toate întrebările pe care mi le-a spus astăzi, dar în interesul dumneavoastră, pentru că nu e foarte mult timp, o să urmez instrucțiunile președintelui. Voi încerca să răspund la 4-5 teme comune. Definiția terorismului. Aici cred că ați menționat un lucru foarte bun. Cred că la nivel european lipsește ceva în momentul de față. Sistemul uh, este de așa natură încât terorismul este definit la nivel național în conformitatea cu practica legislativă națională. În legătură cu ceea ce am produs uh, în uh, TISA, de exemplu, în uh, cadrul raportului de care vă vorbeam cu cifrele pe care le avem, acestea se bazează pe cifre care vin din partea statelor membre. Nu este obiectivul nostru și nici rolul nostru să punem la îndoială aceste cifre și nici să dăm o definiție a terorismului, pentru că în momentul de față nu avem o definiție comună a uh, terorismului. Doamna Indveld are dreptate pentru că există implicații pe politică, pentru că știm, de exemplu, că terorismul și aspectele de securitate națională au implicații pe politici în general uh, și uh, de aceea aceasta atinge politica statelor membre. Sunt de acord că este foarte important, dar totuși nu avem o definiție comună, nu pot eu să decid că există una când nu există, poate că pot contribui la stabilirea unei definiții dar uh, cred că momentan aceasta nu este ceva ce vom propune în cadrul unei strategii de securitate. Uniunea Europeană nu este o strategie de securitate, dar avem uh, totuși mandat pentru a colabora cu autoritățile competente din statele membre și statele membre trebuie să desemneze la rândul lor care sunt aceste autorități competente. De obicei sunt comunitatea peluțienească, dar uh, acestea includ și servicii de imigrație, de vamă, nu lucrăm direct cu agențiile de informare sau cu serviciile de informare, dar bineînțeles că în cadrul Europolului avem acest mandat și nu e vorba numai de um, serviciile de informare, ci și poliția conlucrează cu serviciile de informare, nu neapărat la linia întâia pentru aspectele de securitate, dar pentru uh, completare și, bineînțeles, există o colaborare. Deci există o strategie polițienească contrateroristă și noi încercăm să contribuim la aceasta cât se poate de bine. În ceea ce privește criptarea, nu știu despre cine sau cu cine vorbeați, pentru că eu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să dăm la o parte această procedură. Este o parte fundamentală a felului în care funcționează internetul. Dar Eh, la fel cum eh, s-a întâmplat și în alte domenii ale vieții noastre, cum ar fi tranzacțiile bancare, există feluri în care se pot eh, crea vulnerabilități care după aceea sunt exploatate de către cei care vor, dor să, doresc să exploateze sistemul. Deci trebuie o abordare echilibrată în felul în care să balansăm aspectele de sferă privată cu cele de securitate. Și asta este ceea ce trebuie să facem la internet, la domeniul internetului, din cauza dificultăților pe care le avem și din cauza uh, proporționalității aspectelor de sferă privată, dar sigur că nu vrem să eliminăm criptarea. Trebuie să lucrăm cât se poate de uh, bine și de aproape cu industria, trebuie să ne asigurăm că avem destule posibilități pentru a putea să garantăm uh, aceste uh, libertăți. În ceea ce privește întrebarea legată de situația din Libia, și felul în care Europa ar putea fi exploatată de către IS, de către statul islamic, noi am uh, încercat să lansăm un program de, imig- de migrație legală care se concentrează pe zona mediterană, așa numitul Joint Operational Team JOT mare și încercăm să nu permitem o exploatare a acestei amenințări. În momentul de față avem cam 50 de ofițeri care lucrează în domeniul contraterorismului, iar având în vedere atentatele recente, cred că nu este suficient. Sunt de acord cu ceea ce ați spus mulți dintre dumneavoastră și aud la Consiliu că nu există mai multe fonduri pentru a le disponibiliza pentru acest subiect. E vorba de priorități până la urmă și e vorba de a ne asigura că toate eforturile Uniunii Europene în domeniu sunt cât se poate de eficiente. Însă, cred că dacă investim uh, mai mult în funcțiile de coordonare și de centralizare la Europol, este bine și noi vrem de aceea să ne gestionăm mai bine procesele interne pentru a avea un centru care să se bazeze pe ceea ce avem în momentul de față și pe competențele noi pe care le-am primit pentru a putea monitoriza folosirea teroristă a internetului. Avem nevoie de mai multe resurse, suntem mai degrabă modești în ceea ce privește aceste resurse, mai ales în ceea ce privește o mai bună înțelegere a uh, ceea ce se întâmplă cu exploatarea mediilor, platformelor sociale din, de către teroriști. E nevoie de mai multe resurse, într-adevăr, pentru că însă acestea vor trebui să fie decise de către Parlament și de cealaltă jumătate a autorității bugetare. Doamna comisar Iurova vorbea de 6.000 luptători străini. Nu știu, sincer, estimările mele gravitează cam în același domeniu, 5.000-6.000, în funcție de datele furnizate de autoritățile naționale. Nu știm, nu știm în parte pentru că Europol nu dispune de imaginea de ansamblu și asta pentru că în continuare nu primim toate informațiile necesare din partea statelor membre. Situația se îmbunătățește, însă cred că nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor din partea Parlamentului și Consiliului și anumând a oferi cel mai bun răspuns. Încercăm să răspundem uh, factorului legat de încredere, sporind uh, aranjamentele de securitate în domeniul contraterorismului. În acest sens încercăm să venim cu un centru, să creăm un centru de, european pentru contraterorism mult mai uh, agil, mult mai sigur. Uh, Domnul Albrecht vorbea de finanțare în sensul amplu, mi se pare un punct foarte justificat, pentru că am constatat că pe măsură ce fondurile puse la dispoziție direct, primim uh, un răspuns mult mai implicat din partea autorităților polițienești, pentru că avem în acest fel ocazia de a le pune concret fondurile pe masă și, în al doilea rând, în acest fel ne asigurăm că se ating rezultate clare Salut, dorinț, salut uh, hotărârea Comisiei de a pune la dispoziție um, cam 7 milioane de euro în acest uh, exercițiu financiar și în, an, în exercițiul următor pentru ca Europol să poată aloca aceste fonduri, uh, mai ales în ceea ce privește um, organizarea de formări pentru combaterea crimei organizate. Nu uh, include nimic referitor la combaterea terorismului, dar este un pas încurajator pentru viitor. Cred că am atins principalele puncte dacă am trecut peste un punct care era important pentru dumneavoastră, vă cer iertare pentru că din constrângeri de timp mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult, Rob. Da, într-adevăr, nu prea avem timp la dispoziție. O, cer pe, o rog pe doamna Solongo să fie cât se poate de succintă. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Din câte am înțeles, o singură întrebare mă viza, așa anume cu ce anume ne ocupăm. Am înțeles cu toții faptul că operațiunile de luptă împotriva terorismului nu sunt limitate doar la spațiul european sau uh, acele activități ale teroristilor în cadrul cărora recrutează noi membrii Uh, teroriștii, de pildă, nu se limitează doar la Uniunea Europeană, ci sunt activi la nivel mondial. Iată de ce Uniunea Europeană și statele membre ne sprijină activitatea la nivel mondial și, din câte ați putut înțelege, există zone cheie unde ne concentrăm activitățile uh, de pildă în Nigeria, în Sahel. Până nu de mult uh, am oferit uh, cursuri de pregătire în Libia, acestea au trebuit suspendate, bineînțeles, în Yemen, Tunisia, Algeria. Eu am fost de multe ori în Pakistan, unde am oferit cursuri de formare a autorităților uh, din domeniul penal, Filipine, de pildă ce am făcut, uh, am redactat uh, legislație în domeniul contraterorismului, respectând uh, principiile drepturilor fundamentale. Formăm procurori, magistrați, judecători și, un lucru cel mai important, încercăm să le punem la dispoziție instrumente pentru cooperare internațională, inclusiv posibilitatea pentru aceștia de a coopera cu autoritățile de resort din Uniunea Europeană. În același fel, sporim capacitatea acestora de a comunica între ei și a face schimb de informații. Este un punct important. Știți că în ceea ce privește probleme de natură penală este foarte important să existe rețele de schimb de informație. Autoritățile pot face schimb constant de informații iar aceste sisteme ar putea fi legate la cele europene în funcție de caz și sperăm că în viitor aceste eforturi vor da rezultate. Eforturile noastre au arătat, rezultatele noastre au arătat că am fost de ajutor acestor țări. Mulțumesc, mulțumesc vorbitorilor noștri. Salutăm prezența dumneavoastră astăzi aici. Îl uh, vom vedea pe Rob în viitor. Vă mulțumesc, dragi colegi. Știu că întrebările voastre aveau o dimensiune mult mai amplă, vă mulțumesc că ați fost disciplinați și ați respectat timpul alocat. Îi rog pe colegii pentru ca lupul următor să vină la prezidiu. Vom trece imediat. Mai departe, vă rog să veniți să vă ocupați locurile la prezidiu pe măsură ce eu vă voi prezenta. Dragi colegi, primul nostru vorbitor va fi Peter Newman, este director al Centrului Internațional pentru Studiul Radicalizării. Vom începe cât se poate de repede pentru a încerca să recuperăm uh, o parte din timpul pierdut. Dragi colegi, vom începe Văd că lumea discută, dar cu toate acestea vom începe. Peter este directorul uh, pentru Centrul Internațional pentru Studiul Radicalizării. Îi vom adresa două întrebări fundamentale. Ce, poate fa- ce se poate face pentru a contrabalansa terorismul și radicalizarea și care este rolul potențial în Uniunii Europene în cadrul acestor politici. Ai cuvântul, te rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mă numesc Peter Newman, sunt directorul Centrului Internațional pentru Studiul Radicalizării. În același timp sunt profesor la King's College în Londra. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi astăzi despre amenințarea teroristă. Centrul meu a urmărit conflictul din Siria, ISIS și uh, luptătorii jihadiștii străini de peste 2 ani. Uh, îi suntem recunoscători Canadei și eh, Entității pentru Siguranța Publică din Canada, care ne-a finanțat cercetarea, dar dați-mi voi să subliniez că nu reprezintă opiniile acestora. În urma cercetării noastre, știm că foarte mulți dintre cei care au devenit radicalizați sau alăturat așa numitului stat islamic, uh, am reușit să-i cunoaștem mai îndeaproape. Pe 700 dintre ei am găsit pe Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, um, așadar platforme de socializare. Am uh, luat legătura cu aproape 100 dintre ei de-a lungul câtorva luni și cu unii dintre ei ne-am întâlnit față în față, ne-am întâlnit față în față și cu mulți dintre facilitatori, persoane responsabile de transport și aici și așa mai departe. În alte cuvinte, avem o imagine cât se poate de ansamblu referitor la acest grup și la amenințarea pe care o reprezintă. Niciodată nu am fost alarmiști dacă tot timpul uh, atrage atenția asupra unui pericol, în cele din urmă oamenii nu te vor mai crede. Însă cred că acum ne aflăm uh, la o răscruce periculoasă. În urmă cu patru ani credeam că această luptă cu jihadismul s-a apropiat de sfârșit. Primăvara arabă aducea pace și democrație, Osama Bin Laden uh, era mort. Aproape la exact 10 ani Uh, după 11 septembrie 2001, oamenii erau gata să treacă mai departe. Astăzi știm însă că era o iluzie. Amenințarea astăzi e mult mai gravă decât a fost vreodată. Și această amenințare vine nu dintr-una, ci din trei direcții. În primul rând, luptătorii străini. Doar în urmă cu câteva luni, centrul meu a publicat uh, noi estimări care arată că uh, Numărul persoanelor care s-au deplasat în Siria și în Irak uh, în ultimii trei ani și jumătate sunt acum au atins nivelul de 20.000. Majoritatea sunt uh, din Orientul Mijlociu, dar foarte mulți, aproape un sfert, vin din uh, Europa Occidentală, dar și din țări precum Australia, Statele Unite și Canada. Îi cunoaștem pe acești oameni și le cunoaștem poveștile. Unii dintre ei sunt credincioși, alții nu. Alții vin din Uh, familii cu probleme. Alții nu, alții ar fi avut un viitor strălucit dacă ar fi rămas în țara lor. Alții erau mânați de suferința poporului din Siria, alții căutau pur și simplu aventura. Și, bineînțeles, mulți erau deja extremiști de la început și uh, s-au dedicat uh, cu convingere grupului care se numește statul islamic. Și având în vedere personalitatea acestora, originea lor Um, motivațiile lor, într-adevăr experiența lor din Siria și din Irak, aceste persoane care vor supraviețui și se vor întoarce în țările lor de origine vor pune diferite provocări. Unii dintre ei vor fi dezamăgiți și vor putea fi reintegrați în societate. Alții vor fi deranjați mental și vor avea nevoie de ajutor psihologic. Am văzut deja uh, dovezi concrete în acest sens. Vor fi însă și un număr de persoane care sunt uh, periculoase, clar. Oameni care vor veni înapoi uh, fiind uh, pregătiți militari, adesea um, fără nicio sensibilitate emoțională și pur și simplu um, credincioși misiunilor. Aceștia vor organiza comploturi, vor încerca să inspire pe alții, vor fi viitorii lideri ai mișcării teroriste amenințarea iminentă, așa cum a subliniat Rob Wainwright, nu vine din partea lor, ci vine din partea acelora care sprijină, așa zisul, stat islamic. Aceasta e cea de-a doua problemă. Dacă priviți toate atacurile care au avut loc din luna septembrie anului trecut, Ottawa, Sydney, atacul asupra supermarketului Kosher în Paris, Copenhaga, cu toți erau jihadiști, toți uh, sprijin entuziaști ai statului islamic, dar niciunul dintre atacatori nu călătorise în Siria. E un lucru pe care l-am observat peste tot. Există un tipar. Acești luptători străini sunt uh, adesea, fac parte dintr-o dintr comunitate strânsă unii dintre ei, într-adevăr, s-au deplasat în Siria, dar alții, între timp, au rămas în Occident. Și aproape în fiecare stat european uh, lucrurile au stat în acest fel. Există um, comunități radicalizate în Brighton, Cardiff, Portsmouth, Vilvoorde, Mechelen, Antwerp, Wolfsburg. Până în luna septembrie anului trecut, cei care rămăseseră acasă aveau două opțiuni fie să încerce să meargă în Siria, fie să rămână acasă și să îi sprijine pe uh, luptătorii cu uh, bani și alimente. Din luna septembrie anul trecut a avut o, la dispoziție a treia opțiune, și anume de a lansa atacuri singuratice în Occident. Purtătorul de cuvânt al ISIS, Abu Muhammad al-Adnani, a făcut un anunț important, citez, dacă poți ucide un uh, american sau european necredincioș, ucide-l în orice fel poți, indiferent cum ar fi. Și e tocmai ceea ce am văzut în uh, vor, pe termen scurt vor fi tot mai multe atacuri, nu din partea luptătorilor străini, ci din partea celor care au rămas acasă. Există o treia amenințare care apare, și anume uh, concurența între statul islamic și Al-Qaeda. Al-Qaeda există în continuare, deși a pierdut uh, mult din elanul inițial. În multe părți este chiar în declin, însă multe din grupurile afiliate Al-Qaeda uh, rămân grupările teroriste cele mai active și mai ales în Yemen, unde la ora actuală au găsit uh, un adevărat uh, mediu unde să se dezvolte. Acum uh, au un motiv în plus pentru a arăta Occidentului că există în continuare. Aceste grupuri, precum Al-Qaeda în Yemen, dispun de capacitatea și expertiza necesară pentru a um, lua o poziție fermă. În uh, ultimul an am vorbit despre autoritățile de aplicare a legii și despre serviciile secrete în Europa și fiecare dintre aceste entități cu care am legătura mi-a spus că se află la capacitate maximă. Uh, Mulți mi-au spus că se confruntă acum cu mai multe cazuri ca oricând și când trebuie să ia o decizie referitor la cine trebuie monitorizat, cine nu, um, asupra cui se cheltuiesc resurse prețioase și asupra cui nu, um, aceste hotărâri devin din ce în ce mai greu de luat. Există în cele din urmă trei căi de a aborda această problemă. În primul rând, trebuie create noi competențe pentru agențiile respective. Am văzut că în multe țări europene se întâmplă acest lucru, s-au întâmplat în ultimii ani. În timp ce unele din aceste competențe sunt utile, altele uh, sunt inutile și au un impact redus. În al doilea rând, putem crește dimensiunea agențiilor de securitate pentru că acestea să poată lua hotărâri mai bune, să poată decide mult mai repede și uh, să poată face acolo unde e nevoie um, acele arestări necesare. Eu sunt personal în favoarea acestei abordări. Există totuși o a treia cale de a aborda această amenințare și anume să ne asigurăm că aceste agenții se confruntă cu mai puțini oameni în primul rând și aici vorbesc de, de radicalizare și de prevenție. Uh, Există țări care dispun de mecanisme și programe sofisticate, dar există multe alte țări europene care nu au în acest sens nicio capacitate, nu au strategii naționale de prevenție sau nu au o abordare coordonată. Și cred cu tărie că acest lucru trebuie să se schimbe. Nu are niciun sens să vorbim de programe concrete sau mai bune practici, sau practici mai bune, dacă guvernele nu au nicio strategie sau nu au nici măcar banii necesari pentru a finanța aceste strategii. Știu că resursele Uniunii Europene sunt uh, destul de restrânse în acest domeniu, dar cred că Parlamentul European ar trebui să facă apel a fiecare stat membru ca acesta din urmă să creeze strategii naționale de prevenție ca punct de plecare pentru o abordare mult mai complexă și mai integrată în acest domeniu. Mulțumesc! Peter, bang on, uh... 10 minutes as well. Thank you very much. We now... Mulțumim, Peter, ai respectat cele 10 minute. Acum uh, urmează domnul Francesco Ragazzi, care va vorbi despre prevenirea radicalizării tinerilor. Vă rog, aveți cuvântul. Și v-aș ruga, dacă se poate, să respectați cele 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să prezint prima parte Mai departe, studiul a fost efectuat de patru autori, Didier Bigot, aici alături de mine, Laurent Bonelli, Asta e cel mai importantă planșă unde sunt autorii, nu? Să, să recunoaștem meritele muncii oamenilor. Mai departe, scopul a fost ne-a găsit răspunsul la întrebare cum să împiedicăm radicalizarea tinerilor. Ca să găsim un răspuns, trebuie să definim mecanismul radicalizării. În general, literatura ne prezintă trei modele. Cele mai comune sunt primele două, cele psihologice, care se uită la slăbiciuni și vulnerabilități individuale și apoi urmează un al doilea nivel de înțelegere, unde e vorba de presiunea grupului, și rolul ideologiei. Însă, adesea sunt scăpate din vedere modele care se bazează pe, pe modele politice, mai ales în relația cu autoritățile politice, legitimitatea autorităților politice, chestiune capitalizată de teroriști și apoi modul în care autoritățile răspund în mod proporționat la violența grupurilor teroriste. Cu alte cuvinte, percepția că autoritățile se poartă într-un mod echitabil și onest. A treia, ideea e cea mai importantă aici, e aceea că violența politică are loc ca rezultat a unei escaladări a situației. După Duminica Sângeroasă din Irlanda de Nord, știm că o reacție excesivă a autorităților poate să facă jocul celor care recrutează teroriști. Cu alte cuvinte, Împiedicarea radicalizării trebuie să însemne și o împiedicare a escaladării violenței. Mulți oameni de știință au analizat factorii sociali și psihologici și ne-am pus accentul pe acești factori legați de rolul autorităților publice în trei domenii. Măsuri de ordin juridic, aici sunt patru tendințe. 1. Perioada de detenție preventivă, în al doilea rând, utilizarea de informații la proces, lărgirea termenului de terorism, lărgirea definiției termenului de terorist, tot mai multe activități sunt considerate teroriste și apoi monitorizarea internetului și limitarea dreptului la expresie liberă. știm că multe activități teroriste nu intră în atenția aparatului de justiție, dar au consecințe catastrofice adesea. Știți că perchezițiile corporale pe stradă sau la frontieră sunt văzute de mulți musulmani ca o măsură discriminatorie și Regatul Unit a dat un exemplu reducând astfel de activități. Astfel de practici încă creează nemulțumire în multe state europene. Apoi, uh, retragerea cetățeniei, de asemenea, ne mulțumește pe mulți, deși cei vizați sunt puțini. Un al treilea tip de politici, care adesea sunt considerate ca fiind mai uh, amabile oarecum, totuși creează la rândul lor probleme. Care sunt aceste programe blânde? Parteneriat comunitar, poliție, organizații locale, uh, tutorat pentru cei care sunt considerați a fi vulnerabili la ideologiile violente și, în final, ideea de a susține un contradiscurs sau vocile moderate. Intențiile sunt bune, însă apar două probleme în acest context. În primul rând, nu se face o distinție clară, în firewall, între ce înseamnă munca unui asistent social și munca unui polițist. Să luăm drogurile. E ușor de înțeles că medicul care tratează un, o persoană dependentă nu e cea care discută cu poliția. De ce să fie altfel în cazul radicalizării? E vorba de legitimitatea unor agenții care trebuie să ofere reabilitare și reintegrare, însă în același timp aceste agenții uh, sunt așteptate să ofere informații organelor judiciare. Nu se poate așa. După cum spunea șeful spion, contraspionajului britanic, riscul acestor programe este creează o atmosferă de vigilantism în care profesori, doctori, asistenți sociali sunt văzuți ca niște unelte ale serviciilor de contrainformații. Și un ultim punct aici, riscul de stigmatizare. Ca o consecință acestor politici, Există dovezi în prezent că multe parteneriate comunitare devin operațiuni de supraveghere. Știți acel scandal cu proiectul din Birmingham, care ar trebui să ne amintească tuturor de aceste riscuri. Un ultim punct aici se referă la limitarea formelor de expresie, exprimare politică. Multe platforme de dialog utilizează câțiva reprezentanți musulmani aleși pe splânceană și exclud alte voci care s-ar putea, sigur, să nu susțină poziția guvernului. Mai departe, câteva lucruri aș fi dorit să mai adaug, pentru că mi s-a cerut să comentez asupra acestora. În primul rând, chestiunea acestor luptători străini N-am să intru aici în detalii, pentru că s-au vorbit deja multe despre acest, acest lucru, însă ultimele atacuri violente ne-au arătat că făptașii sunt cunoscuți autorităților. Deci nu trebuie să identificăm mai mult suspecți sau să-i găsim pe cei necunoscuți, nu. Să ne gândim cum ne-am putea organiza mai bine atunci când e vorba de cei deja cunoscuți. soluții cum ar fi retragerea cetățeniei sau încarcerarea sistematică nu fac decât să amâne problema. Și de altfel ar putea chiar să îi împingă pe mulți înapoi în mâinile rețelor teroriste. În ceea ce privește radicalizarea online, Există dovezi în legătură cu acest tip de activitate, conturile Twitter, discuțiile care se desfășoară, însă nu există probe de ordin empiric care să demonstreze capacitatea rețelelor sociale și abilitate, capacitatea platformelor online să radicalizeze pe anumiți indivizi. Dacă ne uităm la ce ne spun științele sociale, știm că interacțiunea directă, față în față, relațiile personale, uh, nemediate sunt esențiale în procesul de radicalizare. Deci e greu să spunem că doar activitățile online uh, sunt răspunzătoare pentru acest fenomen. Nu avem foarte multe date privind uh, efectele contradiscursurilor online sau interzicilor anumitor site-uri web, dar știm că prezintă un risc pentru libertatea de expresie și pe libertatea presei online, lucru subliniat de Comitetul Consultativ Francez pentru Drepturile Omului. Și ultima chestiune pe marginea care ni s-a cerut să comentăm, radicalizarea în închisori. Ca să vă prezint fenomenul, în prezent serviciile de informație au sugerat că în Franța cam 150 de indivizi dintr-o populație penitenciară de 68.000 ar fi vizați, asta e 0,22% dintre deținuți. Cifrele și proporțiile sunt similare în Regatul Unit. Cei considerați a fi radicali sau periculoși reprezintă 0,37% în Marea Britanie vorbim de un fenomen extrem, extrem de redus. Sigur, condițiile de încarcerare, încarcerare inadecvate ar putea facilita radicalizarea. N-am să discut chestiunea de dispersiune versus concentrare, dar e clar că măsurile de izolare, în principal izolarea în carceră, ar putea avea efecte contrare. Consiliul a recomandat uh, unor state cum ar fi Olanda să folosească cu mare grijă, să nu recurgă în mod pripit la astfel de metode. Apoi, tot în acest context, se vorbea de separarea activității lucrătorilor sociali care se ocupă de reabilitare și activitatea de monitorizare. Deci unii să nu facă, uh, uh, primii să nu facă monitorizare și supraveghere. Și acum îi dau cuvântul lui Didier Bigo. Mulțumesc, mergem mai departe. Eu, foarte pe scurt, ce, ce înseamnă radicalizare? În primul rând, subtilitate. Practic, când spui radicalizare, vorbești de jihadiști, dar uh, fără să folosești cuvântul respectiv. Apoi, când vorbim de radicalizare individuală sau radicalizare online, uh, pe cine le duci la tăcere? Istoria. Nu faci nicio analiză a secolului XIX, logica anarhistă de atunci. Ci ești un prizonier al tehnologiei. Când vorbești de radicalizarea micilor, micilor grupuri, ce reduci la tăcere? Bine, secretul, nu, nu înțelegi ce înseamnă organizație clandestină. Dacă vorbești despre protagoniști ca și când ar fi fanatici religioși, faci abstracție de lipsa de legitimitate a acestui grup în context religios. Ei pretind să vorbească numele unui grup mai larg, dar nu o fac. Adesea, toate categoriile sunt văzute în mod eronat. Nu există teroriști religioși, nu există teroriști pe fond religios. Sunt grupuri de organizații clandestine care pretind, care se revendică de la o ideologie și așa mai departe. Și dacă nu înțelegem, dacă nu inversăm abordarea, nu înțelegem fenomenul. Ce trebuie făcut? Trebuie să înțelegem, să redescoperim abordarea relațională. Ei operează într-un context de escaladare și deescaladare. Înțelegem că o relație cu propriile noastre acțiuni. Reducerea la tăcere se face pentru că anumite țări n-au vrut să corelaționeze între afaceri internaționale, între relațiile lor internaționale și consecințele care decurgeau din acestea. Trebuie să tragem învățăminte din cercetările anterioare, să normalizăm după 10 ani de eșecuri, după cercetări bazate pe abordări venite din informatică, algoritmi și nu știu ce, sau psihologie, nu, trebuie să revenim la instrumentele sociologiei care ne pot oferi instrumentarul necesar pentru a înțelege că radicalizarea nu este o chestiune de politici puse în aplicare. Trebuie să fie o discuție mai amplă de ordin politic corelată cu chestiunea conflictelor din societate în general. Și am să închei cu trei recomandări. Una, un studiu de impact pe drepturi fundamentale care să se includă în contextul abordărilor chestiunii terorismului în spectru larg, dacă facem abstracție de asta, nu ajungem nicăieri și facem greșeli. Și a doua recomandare, să facem un firewall, o separare între reabilitare și reprimare și, în ultimul rând, să extindem această experiență europeană, să lărgim definiția de lucru a radicalizării pentru a include și efectele politicilor de stat. Sau să eliminăm termenul de radicalizare. E o etichetă, nu e un concept. Vă mulțumesc! Îi dăm acum cuvântul domnului Mohamed Ajau, care este prelat musulman în regiunul penitenciar, în sistemul penitenciar olandez. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat. Am să mă concentrez pe experiențele mele directe. Geen expert op jihadisme, En ik doe dat vanuit mijn achtergrond als... Eu vreau să fac acest lucru, așadar, um, pe baza experienței mele în calitate de lector la Universitatea Liberă din Amsterdam și ca șef al uh, consilierii uh, pentru musulmani uh, de, din Olanda al Institutului de Consiliere, așadar, pentru ca să uh, vorbim de radicalizare, trebuie mai întâi să analizăm uh, și cauzele acestui fenomen. Este foarte important. Atunci când ați uh, vorbit la început despre radicalizare, ați spus că e vorba de un fenomen complex care poate fi perceput din mai multe perspective. Vorbeați uh, de factorii care sunt și ascunși, care nu se văd neapărat și procedurile care nu sunt întotdeauna cele mai evidente. Aș vrea, vrea să vorbesc despre mai mulți factori de radicalizare și în final aș vrea să fac câteva propuneri. Care sunt acțiunile care pot fi uh, uh, luate pentru a putea uh, apăra, pentru a încerca să evităm radicalizarea? În primul rând, unul din factorii posibili este felul în care în ultimele decenii s-a acționat în țările UE pe această temă. Cum s-a tratat aspectul religios, uh, uh, mai ales în legătură cu musulmanii. Importanța acestor aspecte religioase pentru integrarea musulmanilor este clar una care a fost subapreciată în trecut. Evoluția islamului a fost lăsată la, de mâna coincidențelor și aceasta înseamnă că nu s-a acordat destulă atenție nu, de fapt, spune vorbitorul, trebuie să repet, nu ne-am concentrat destul pe drepturile pe care le are Europa și în ce direcție trebuie să meargă islamul. De exemplu, separarea între stat și biserică sau ideile cum că islamul n-ar avea ce căuta în Europa. Motivul pentru aceste idei este că s-a creat o lacună foarte mare o, în care au existat uh, curente care au intrat în Europa, care nu se potrivesc neapărat cu continentul european, care au însă au umplut o lacună. Aceasta este valabil mai ales pentru curentele din uh, Orientul Mijlociu. Aceste curente au fost după aceea susținute de fluxuri financiare foarte mari de către mass media uh, și de către infrastructurile existente. De exemplu, faptul că s-au construit moschei radicale în Europa. Aceste curente au acționat așadar mai multe decenii și au îndoctrinat musulmanii. Aceasta a dus în final la faptul că foarte mulți musulmani acum nu mai sunt uh, rezistenți față de o astfel de radicalizare comunitățile musulmane nu au fost în stare să se apere de aceste tendințe, iar comunitățile musulmane în Europa au subapreciat și importanța um, de a te apăra, de exemplu, de aceste curente. Mai există și o altă abordare strategică și anume una pentru a încerca să, creăm, să se creeze un islam care poate să fie un islam conservator, care este pașnic și care poate să fie compatibil cu valorile europene. Foarte mulți musulmani europeni s-au radicalizat în ultima vreme, așa cum ați spus-o la început. Acest lucru nu este un lucru uh, care vine în mod surprinzător, ci este răspunsul la politica din ultimii ani, prin care, în general, se trata uh, peisajul musulman în ultimii ani în Europa. Ce trebuie să facem acum? În primul rând ar trebui să ne spunem că Europa este o parte, de fapt, islamul este o parte a Europei. Deci aceasta înseamnă că musulmanii care au un context uh, european, de exemplu, sunt și ei parte din Europa. Apoi, este important de asemenea ca și comunitatea musulmană să fie conștientă de faptul că au o responsabilitate foarte mare acum și o nevoie de acțiune vine din partea lor, pentru ca să putem și noi să facem distinția mai bine. Avem nevoie de o un curent uh, pașnic care trebuie să fie bine distins de către curentele radicale, radicalizate sau extremiste. Iar ideologiile radicali, radicale încearcă să atragă oamenii în, uh, în această capcamă, capcană. Este de aceea foarte important ca și pe viitor să dezvoltăm o teologie a islamului, o teologie a islamului care se potrivește în contextul european. Islamul ca religie pare să fie în momentul de față o temă prea delicată, prea delicată în general în toată lumea. Chiar și în statele islamice este o temă foarte um, delicată și în țările islamice încearcă, de exemplu, acum autoritățile și guvernele să facă tot posibilul pentru ca să se restructureze peisajul religios. Se încearcă, de exemplu, pentru ca să o spunem foarte modern, să se gestioneze această echipă uh, Uh, religioasă mai bine. Se încercă izolarea în Maroc, în Tunisia, în Egipt, în Turcia radicaliștilor. În ultimele decenii s-au făcut eforturi foarte mari și uh, aceasta eforturi a fost făcute de către așa numitele ministere pentru religie din țările respective, iar țările europene nu pot să-și permită acest efort, pentru că la noi, în Europa, există o separare foarte clară între stat și religie. Însă, guvernele europene pot să ceară populațiilor islamice să își preia această responsabilitate istorică pentru a combate și a elimina toate formele de radicalizare și pentru a participa la elaborarea de planuri. Există mai multe instrumente pe care respectivii le au la dispoziție pentru a susține populația musulmană. Mă gândesc, de exemplu, la combaterea fluxurilor financiare din uh, exterior, din străinătate, pentru că credincioșii trebuie să fie foarte siguri că trebuie să-și financeze singuri uh, religia și nu să depindă de uh, cei care vor să plătească și care astfel determină și direcția în care merge politica lor. În al doilea rând, este important și să avem structuri intelectuale Adică, pentru ca teologia să fie, teologia islamică să fie și ea adaptată, de exemplu, la teritoriul european. Mă gândesc aici, de exemplu, la mai multe inițiative care au fost luate în ultimii ani. Mă gândesc la Universitatea Liberă din Amsterdam în, care, Amsterdam, în care există acum o catedră de teologie musulmană, dar și în Belgia și în Germania anul acesta s-au creat astfel de catedre și acestea sunt inițiative care necesită uh, o atenție deosebită, dar și uh, necesită și o susținere. Aceste inițiative sunt absolut importante pentru ca să putem să uh, creăm uh, practic și o formă de islam musulman în Europa. Și acum câteva ultime remarci cu privire la domeniul de penal și a executării pedepselor penale, este, există o presiune foarte mare, pentru că știți că cei care au comis atentate sunt acum în închisori. Însă se pare că aceștia au fost chiar radicalizați câteodată în uh, închisori. Dacă ne uităm acum la această radicalizare și vrem să o combatem, în același timp însă cerând executarea pedepselor, aceasta face parte din gestiunea religiilor în spațiul public. Nu mai putem să lăsăm totul la îndemâna hazardului. Aș vrea să încercăm să descriem cum se întâmplă acest lucru și aceasta arată și experiența mea personală. În uh, Olanda avem un sistem uh, uman de executare a pedepselor uh, în general penale și din acest sistem face și parte principiul că toată lumea are voie să-și exercite și chiar și deținuții uh, să-și exercite religia în închisoare. Există în același timp și o consiliere psihologică pentru deținuți și teologică și uh, la, din aceasta face parte și faptul că imamii de închisori sunt persoane foarte bine formate care acompaniază, de exemplu, deținuții. Chiar vorbeam despre imami bine formați înainte și anume au fost formați la universitățile din Olanda și lucrează cu colegi din, care reprezintă alte religii. Acești imami vor fi formați mai departe și sunt, de fapt, în oarecare măsură chiar parteneri foarte important de discuție atunci când e vorba de serviciile secrete. În acest fel, prevenirea se poate face prin uh, tocmai această consiliere musulmană în închisori și cred că am uh, făcut deja uh, o experiență foarte pozitivă cu, despre, cu acest sistem. Am notat aici cum funcționează acest sistem, v-am descris modelul olandez pentru gestiunea diversității religioase în executarea pedepselor. Am contribuit, bineînțeles, la acest document despre care puteți să-mi puneți întrebări. You, the members, and begin with Teresa. Jimenez Becerril. Teresa. Mulțumim foarte mult. Teresa, tu ești prima care va pune întrebare. Nu, she... Mulțumesc foarte mult. S-a spus aici că nu există o definiție a terorismului și, drept urmare, se îngreunează delimitarea delictului de terorism. Uh, dacă aș putea să vă ajut, mi-ar plăcea să vă dau un, uh, o definiție. Terorism, de pildă, e să uh, tragi un glonț în uh, spatele capului unei, capului unei femei și unui, bă, unui băiat, pentru că nu împărtășesc aceleași idealuri ca și tine. Terorism reprezintă, de pildă, să pui o bombă în tren, dar mai ales terorism reprezintă um, uciderea unui individ pentru a-i teroriza pe toți Aș dori să știu dacă, după părerea dumneavoastră, Uniunea Europeană face eforturi suficiente în materie de politică externă pentru a combate radicalizarea în afara Uniunii, mai ales uh, pe rețelele de socializare, unde sute de tineri sunt dispuși uh, să se ardă, să-și dea foc în interiorul granițelor noastre. Aș dori să știu, de asemenea, ce se face pentru a limita um, asasinatele tinerilor și copiilor creștini. Am văzut cum au stat lucrurile de pildă în Kenya, în Garissa, unde tinerii erau împărțiți în funcție de cunoștințele pe care le aveau sau nu referitor la Coran. Și ultima întrebare adresată lui Mohamed. Ați spus că de ani buni s-a înregistrat o derivă în ceea ce privește comunitatea musulmană și gestiunea, felul în care aceasta a fost gestionată de Europa. Aș dori să vă întreb dacă trebuie să recunoaștem că e vina noastră sau există într-adevăr o soluție sau pur și simplu trebuie să acceptăm că noi suntem vinovați pentru faptul că există acești tineri. Eu cred că răspunderea nu e doar a noastră, ci că comunitatea islamică ar putea să facă mult mai mult și mă bucur că dumneavoastră ați spus acest lucru, că e o răspundere și a comunității islamice, nu doar a noastră. Thank you. Next is Cornelia. Mulțumesc. Cornelia Ernst, mă rog. Mulțumesc foarte mult, mult uh, pentru uh, către tuturor de la acest uh, panel de discuții. Cred că a fost extrem de motivant de a discuta din altă perspectivă despre aceste subiecte. Am două întrebări. Pe mine m-ar interesa în primul rând un lucru. Domnul Neumann a spus că programele de deradicalizare există în anumite state membre și în altele însă deloc nici nu există o abordare în acest sens. M-ar interesa de aceea foarte mult care sunt aceste țări și uh, care sunt motivele pentru care nu se întâmplă nimic în aceste state și care sunt inițiativele care există deja pentru a combate aceste deficiențe, pentru că e vorba de o chestiune foarte gravă și renunțarea la astfel de programe este într-adevăr uh, o problemă. Al doilea lucru care m-ar interesa este uh, cea despre uh, responsabilitatea partajată, pentru că întreaga comunitate musulmană este într-adevăr preocupată de acest lucru. În ceea ce privește exemplul olandez despre cum se gestionează deținuții și teologia uh, musulmană care se uh, învață la universități și toate aceste opțiuni pe care le aveți și de care ne-ați vorbit, este interesantă. Există exemple similare și în alte țări? Mi se pare foarte importante aceste exemple și toată această abordare foarte bună, însă mm, totuși nu este pusă în aplicare decât în mică parte. Există un schimb între statele membre pentru a putea transmite aceste bune practici sau puteți uh, să, cum putem să multiplicăm aceste exemple pe care ni le-ați dat dumneavoastră? Mulțumesc! Gomez. Mulțumesc, urmează Ana Gomez. foarte interesant ce ne a spus și sunt de acord cu ce spunea domnul Bigot. Sunt lecții ale istoriei și trebuie să le avem în vedere, nu doar istorie antică, nu lucruri vechi, ci doar și chestii de, chestiuni de istorie contemporană. Însă, nu vi se pare ciudat că nu se vorbește de situația economică de posibilitățile de angajare. Câți dintre cei definiți ca radicali sau radicalizați în închisori sau, sunt oameni care sunt supărați pe societate din motive istorice sau din cauza prezentului, lipsa de oportunități reale. Eu fiind din Portugalia, sunt acolo tineri care s-au alăturat acestor luptători străini, care nici măcar nu sunt musulmani. Însă erau copii de emigranți care s-au simțit prostrătați. Mult din această animozitate ține de lipsa de oportunități reale. Și cum putem vorbi de eliminarea radicalizării dacă neglijăm acest aspect esențial? Și apoi, când e vorba de resurse pentru serviciile noastre, poliție, serviciile de informații. Se pune o întrebare esențială. E, e nevoie de personal competent, cu pregătire politică chiar, pregătire lingvistică, cu capacități de analiză și asta nu avem s-au luat decizii în Franța, indivizi periculoși, pur și simplu nu au mai fost supravegheați, deși erau bine cunoscuți. Ce recomandări ați avea pentru factorii noștri de decizie politică? Caterina Cinici. Caterina, te rog. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor raportorilor pentru informațiile pe care ni le-au dat uh, cu privire la uh, prevenire și de radicalizare. Este un fenomen într-adevăr foarte complex în care, de fapt, trebuie ținut cont de mai mulți factori sociali. S-a spus de asemenea și de către cei dinaintea mea că acest fenomen, de multe ori, când se referă mai ales la tineri sau îi privește pe tineri, are un rădăcinile într-o problemă familială sau într-o integrare nereușită în testul social al statului în care trăiește respectivul tânăr, care devine un subiect vulnerabil și devine, deci, mult mai uh, abordabil prin uh, Uh, rețelele de internet uh, de recrutatori. Prin intermediul acestor uh, rețele, așadar, poate fi recrutat ușor. Fenomenul acesta cred că reiese într-adevăr din ceea ce spuneți dumneavoastră, dar vreau să-mi dați o confirmare. Bănuiesc că trebuie să ne gândim și din perspectivă juridică sau legislativă sau judiciară, dar eu cred că, în primul rând, eu cred că trebuie să ne gândim și dintr-o perspectivă socială, dintr-o optică a prevenirii la această problemă. Aș fi vrut să vă întreb așadar care sunt uh, intervențiile posibile, mai ales în ceea ce privește tinerii în mediul european și în afară. Și apoi o ultimă întrebare cu referire specifică la studiul foarte interesant pe care l-am auzit înainte, care mi se pare și foarte complet, eu aș vrea să-mi dați câteva clarificări, dacă se poate, în legătură cu propunerea pe care am auzit-o din recomandările 3 ale cercetării despre un observator cu privire la conflictele în uh, societate, un, conflict, un observator care poate să studieze mai îndeaproape aceste fenomene. Având în vedere că există deja, așa cum s-a revăzut în recomandarea la care faceți referire, două rețele care sunt susținute de către Comisia Europeană. Aș vrea să știu dacă puteți să ne spuneți mai clar care este uh, rolul acestui observator în ceea ce privește cercetarea și prevenirea. Mulțumesc! Mulțumesc, am închis acum lista vorbitorilor și uh, trebuie să încercăm să trecem la următoarea sesiune mai repede. Doamna Spinelli are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare pe care vreau să o pun uh, lui domnului uh, Mohamed Ajau, Uh, Ați făcut o prezentare extrem de interesantă și este foarte adevărat că trebuie să ne gândim la gestiunea mai bună a religiilor în general și a problemelor cu care ne confruntăm. Însă eu am dubii în continuare atunci când oarecum uh, adresăm o acuză comunităților musulmane pentru faptul că nu au reacționat mai mult, nu s-au implicat mai mult uh, negativ, mai ales uh, față de aceste uh, Uh, aceste amenințări precum terorismul și respectivile persoane. Dar este, există un risc uh, și anume de a aplica islamului criterii pe care nu putem să le aplicăm acestei religii. Când se spune, de exemplu, că și comunitățile musulmane trebuie să reacționeze mai mult, adică există o acuză subliminală de inerție. Nu există, cred eu, în religia musulmană o ierarhie și nici o reprezentanță. Nu există un papă musulman care ar putea să dea linia mai multor grupuri diferite care se numesc islam cu toate, cu toatele sau pretind că sunt islamul. Așadar, e corect tot ce spune imamul în legătură cu importanța de a uh, preda teologia, de exemplu, în universități și așa mai departe, dar mi se pare că rămâne totuși esențial să ne concentrăm pe prevenirea socială, pe sociologia, după cum a spus și Didier Bigot, și pe cum sunt organizate orașele, periferiile, lucrul care lipsește ocuparea și uh, aceste resentimente care se nasc în periferiile orașelor în uh, cadrul întregilor generații despre care vorbim aici. Și în concluzie, cred că ar fi uh, important, esențial, să ne ocupăm și de destinul individual și nu neapărat în calitate de comunitate musulmană ai acestor luptători străini care vor să se întoarcă în Europa și că de multe ori aceștia nu se pot uh, întoarce pentru că sunt deja omorâți înainte să plece acolo unde au fost recrutați așadar și au descoperit uh, ce oroare de fapt uh, este acest ISIS. Trebuie să încercăm să ne ocupăm de acești luptători străini care vor să se întoarcă, nu numai pentru a-i combate, îi combate, ci pentru a-i reprimi în țările noastre. Mulțumesc! Thank you. Celia Wickstrom. Mulțumim, Cecilia Wickstrom. Vă rog, aveți cuvântul. Nu intenționam să pun întrebarea în acest moment, însă eh, iată că nu pot să mă abțin. Ce face statul laic? Libertatea religioasă e un drept fundamental. Adesea am interpretat acest lucru ca libertate în raport cu religia, înseamnă că am pus obstacole între universități, biserici și societatea civilă. Am văzut că radicalizarea continuă, continuă și în închisori și așa mai departe. Și mă întorc către colegul meu, domnul Ajuau. Și eu am fost preot în închisoare înainte să devin politician ca și dumneavoastră. Și dați-mi voie să vă împărtășesc experiența Suediei. Vorbeam cu directorul general al sistemului penitenciar. El conduce întregul sistem penitenciar și spunea că după atacurile de la Paris, în Suedia n-au putut să înțeleagă cum s-a întâmplat așa ceva, că două persoane să se așeze în fața unui computer și să fie radicalizate împreună. În țara mea, practica e că îl iei pe unul și îl pui în nordul țării și pe celălalt în sudul țării, îi desparți, nu îi lași la oaltă. Asta cu sprijinul capelanilor musulmani, capelan creștini, ce ori avea acolo. Uh, Trebuie separați, trebuie să facem așa ceva și nu înțeleg de ce în majoritatea statelor membre nu există acesta ca regulă generală, cum e regula în Suedia. E un lucru esențial de care avem nevoie și vreau să întreb, considerați că ar fi o metodă utilă pentru Olanda și pentru alte țări? Trebuie să păstrăm libertatea religioasă. Și după cum spuneați, și islamul ține de Europa. A existat aici nu de decenii, ci de secole, dar radicalizarea e un lucru nou în societatea noastră. Pentru asta avem nevoie de metode blânde și avem nevoie de metode aspre. Și o metodă aspră poate fi separarea acestor potențial parteneri într-un terorism. Și e nevoie de contextualizarea religiei aici. Sigur, da, trebuie făcut acest lucru. Avem nevoie de sfatul espeților în teologie. Nu e ușor să realizăm acest lucru în contextul statului laic european de astăzi. Mulțumesc, domnul Wimberg. om Se vorbește aici așadar de reabilitare. În terapie, în terapie trebuie să fie așadar preluate acele persoane care revin, de exemplu, din zone de război. Însă trebuie să ne uităm și la regiunile în care se suferă de probleme sociale, de integrare, de dezintegrare mai degrabă, pentru teroriști, într-adevăr, se constată că de multe ori sunt formați uh, la nivel uh, universitar, dar în uh, țara mea, de exemplu, în Suedia, se pot vedea mai multe metode care se aplică. Am văzut, de exemplu, un document pe un jihadist care a fost în Siria, a fost rănit, s-a întors în Suedia cu ranile săi, sale, a fost îngrijit, a fost uh, odihnit, s-a odihnit, a fost uh, din nou uh, um, și uh, apt să, să lupte și s-a întors să lupte. Deci poliția, poliția le-a spus ar putea să ne informezi și pe noi când te întorci data viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Să reformăm islamul din interior? Asta se poate, dar nu va funcționa niciodată. Poate că ar fi o idee bună, dar nu, sigur nu ar merge. Poate să fie dificil pentru cei care pleacă, li se retrage cetățenia, poate li se retrage pașaportul, despre aceasta vorbim. Vorbim de asasini, de criminali, de violenți, de persoane care vor să reducă alte persoane la sclavie și care revin în țările noastre? Nu, nu cred că dorim așa ceva. Apoi, în legătură cu videourile pe care le vedem uh, pe internet, uh, de exemplu, când am văzut uh, videoul cu uh, pilotul iordanian, am uh, plâns, pur și simplu, nu pot să mă uit la așa ceva. Și atunci eu spun de nenumărate ori că drepturile fundamentale, drepturile persoanei trebuie să garanteze faptul ca eu să pot fi și trăi în siguranță în țara mea. Deci eu sunt pentru o metodă mai dură. Thank you, Mrs. Holmeyer. Mulțumesc, doamna Holmeyer. Monica. Holmeyer. Monica. Doamna Holmeyer. Monica. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, o întrebare cu privire la radicalizarea pe internet, pentru că internetul joacă un rol din ce în ce mai mare, mai ales în legătură cu tinerii care sunt radicalizați. Cât de, de succes vi se pare strategia așa numitului counter-narrative, adică încercarea de uh, a, uh, explica tinerilor uh, și a folosi strategii moderne de deradicalizare prin explicarea ceea ce se întâmplă acestora. Deci credeți că există vreo șansă să se garanteze că nu există vreodată vreo um, atracție sau pasiune pentru radicalizare? Aveți deja experiențe cu astfel de activități pe internet și care sunt strategiile care sunt de succes în domeniu deja? Mulțumesc! Mulțumesc, Monica, pentru că ai vorbit foarte puțin. Și acum, doamna Stevens, am senzația că vrea să pună o întrebare. Uh, vreți să puneți întrebarea aceasta? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să vorbesc foarte pe scurt. Știu că există foarte multe aspecte care sunt legate de această temă. Este vorba de o temă foarte complicată, nu putem să rezolvăm așa. E vorba de 20.000 de luptători și gata. Nu, este vorba de foarte multe uh, persoane și este foarte complex. E vorba de foarte multe persoane care și susțin aceste lupte pe, prin intermediul internetului sau prin alte mijloace. Sunt foarte, de aceea foarte îngrijorată de acest lucru. E vorba de acele persoane tacite care, de fapt, susțin în tăcere prin intermediul rețelelor sociale uh, ISIS-ul. Și cred că majoritatea acestor persoane sunt chiar credincioși, adică musulmani și cu respect uh, pentru toate religiile, chiar și pentru islam, fiecare poate poate să creadă în ceea ce dorește, însă eu am înțeles lucrurile în felul următor. Foarte multe din aceste persoane care nu vin acum uh, dintr-un uh, mediu sărac, de exemplu, sunt radicalizate și mă îngrijorează acest lucru. Și se pune întrebarea de aceea și aș vrea să revenim la tema religiei. Tot timpul când vorbim despre acest subiect uh, se vorbește despre religie. Eu zic că trebuie să ne gândim din nou așadar la sistemul educației, pentru că este um, evident că aceste probleme nu au suficient de multă atenție din partea noastră atunci când e vorba de libertatea religiei. De multe ori nu ne uh, concentrăm destul pe acesta. Nu există destul uh, respect și toleranță. Aceasta este o constatare, poate nu a fost neapărat făcută, dar luptătorii în um, Orientul apropiat, în Libia, în Siria, Siria sunt și ei musulmani și ei luptă împotriva musulmanilor acolo. Aici luptă împotriva vestului, bineînțeles cum a fost atentatul de la Paris, dar în același timp luptă și uh, omoară alți musulmani. Și dacă cineva are ghinion să fie în locul greșit la locul greșit, cum a fost Tunisia, acolo se omoară și musulmani de către musulmani. Deci această temă este atât de complexă și cu multe fațete, că se pune într-adevăr întrebarea cum putem să susținem populația musulmană pentru ca populația musulmană să se respecte chiar ea și să respecte diversitatea în cadrul societății acesteia. Nu înțeles că aceste lupte între șiiți și suniți sunt totuși musulmani. De ce se luptă unul cu altul și de, de ce societatea musulmană în Europa trebuie să facă singură ceva? E vorba de toleranță. Cum putem să obținem toleranța? Acesta este cel mai important lucru. Mulțumesc foarte mult! Vreau să-i pun și eu uh, o întrebare lui Francesco, pentru că a făcut foarte multe referiri la Marea Britanie și uh, unul din motivele pentru care a făcut acest lucru, cred, este pentru că a existat uh, foarte multe activități de antiradicalizare în Marea Britanie acum câțiva ani. Aceasta arată și uh, că ceea ce a spus doamna Spinelli este foarte pertinent și anume că uh, foarte multe activități s-au uh, încercat acolo cu persoane care au fost deja radicalizate. Însă multe din aceste persoane radicalizate musulmane erau destul de seculare, de fapt nu mergeau la moschee, nu erau deloc religioase, erau cetățeni uh, complet integrați, care aveau și familii câteodată, unii dintre ei aveau chiar studii universitare și totuși uh, se întâmplă să fie musulmani, dar uh, erau la fel ca și catolicii, de exemplu, care se înscriseseră în, Repu- în armata republicană irlandeză în, uh, pe timpul războiului. Deci eu cred că în Marea Britanie s-a văzut că nu putea nimeni să-i abordeze la moschei pentru că nu mergeau la aceste moschei. Dar uh, unii dintre ei mergeau, dar nu mai mult decât un uh, luptător din, din anii 70 din Irlanda la Biserica Catolică în Franța și în Spania și în Marea Britanie, așadar. Deci, întrebarea pe care vreau să vă pun este dacă facem destule pentru a constata că e vorba de un proces mai degrabă secular, care uh, trebuie să fie înțeles uh, așa, pentru că e vorba de pervertirea unei religii, care s-a întâmplat cu IRA, de exemplu, în Irlanda, care a fost cel mai mare fenomen terorist în Europa post-belică, în care au fost omorâți sute de oameni, deci uh, mă întreb dacă s-au făcut destule în acest domeniu, pentru că este clar că Marea Britanie s-a făcut multe activități de radicalizare în moschei, în moschee și în um, uh, activitate de consiliere și așa mai departe, dar multe lume, mulți din aceștia nici nu au intrat în vreo moschee vreodată și nu le pasă de islam, dar au o etichetă sub care acționează. Aș vrea să știu dacă puteți să ne dați un răspuns la acest lucru. Știu că există deputați care încearcă să uh, introducă anumite elemente în securitatea națională, pentru că despre aceasta este vorba. Până la urmă, uh, uh, nu o să transmit celor care nu sunt aici, o să transmit informațiile și acum eu îi folosesc timpul colegei noastre care nu este aici. Așadar, trebuie să avem o strategie foarte clară unele dintre crimele comise clar trebuie să ducă la încarcerare și la uh, pedepse foarte aspre, dar foarte multe din aceste persoane, ce faceți cu ele care au fost uh, radicalizate? Asta este ceea ce vreau să întreb, dacă ați aprofundat această posibilitate. În Marea Britanie a existat uh, aceste programe și acum există foarte puține resurse, tocmai pentru că este un subiect atât de complex și situația este foarte complexă și nu, nu pentru că nu există voința politică. Dacă puteți eventual să reveniți asupra întrebărilor fără să încercați să răspundeți, bineînțeles, la toate. Poate încercați cu Peter și după aceea puteți să continuați. Vă rog. Mulțumesc. Like to respond to maybe starting with the last one. Aș vrea să încep cu uh, ultimul punct. Cred că este foarte important să nu extrapolăm de la ultimul caz totul. De exemplu, când uh, a a fost identificat uh, John jihad, jihadistul, toată lumea merge în această direcție. După aceea, dacă unul era sărac, pro, imediat sărăcia e problema. După cum ziceam și înainte, e clar că este un grup uh, neomogen de oameni și pot să vă spun din observațiile pe care le-am și din ceea ce am remarcat eu, unii dintre cei care au mers, au plecat în Siria și au foarte în serios religia, alții nu. E vorba de un pachet foarte neomogen, după cum ziceam, amestecat și e important să știm acest lucru. Sigur că ideile religioase și dezbaterea despre idei religioase este probabil un răspuns, însă nu poate fi singurul răspuns. Și iată și câteva alte puncte. Un alt punct care se leagă de acesta este că indiferent ce fac acești oameni și ei au totuși ceva în comun și nu neapărat că sunt săraci sau că toți sunt extremiști religioși, ci că cu toții au senzația că nu au niciun ataș în societatea europeană și poate că simt de asemenea că nu au niciun rol în această societate pentru că poate sunt săraci și nu au oportunități economice sau poate pur și simplu nu au rol pentru că uh, au făcut uh, prea multe experiențe de discriminare, de exemplu, au suferit uh, discriminare chiar dacă erau din clasa medie și destul de poate înstăriți. Așadar, nu este vorba de o problemă tipică a societății de un anumit fel. Știu că nu există o intenție rea din partea membrilor când spun acest, uh, aceste lucruri și încearcă să meargă într-o singură direcție. Trebuie să vorbim despre comunitățile musulmane și comunitățile europene ca fiind toate comunități europene, pentru că sunt parte a, com a comunității europene. Ei vin de într-un loc în care pur și simplu care face să fie de aici acum și nu vom putea să schimbăm acest lucru. Oamenii aceștia trebuie să devină parte din societatea noastră pentru ca să nu simtă că nu au rol în această societate. Acesta este planul pe termen lung. Din păcate, doamna Ernst nu mai este în sală, dar în ceea ce privește strategiile de prevenire națională, există de asemenea idei amestecate și exemple amestecate. În Marea Britanie există strategii naționale de prevenire, dar care nu mai funcționează foarte bine, pentru că nu servește la nimic, pentru că nu mai au fonduri. Există apoi țări precum Germania și îmi pare rău că doamna Ernst nu este aici, în care se folosesc foarte multe fonduri pentru prevenire, dar în care nu există o abordare coerentă ci lucrurile sunt cam amestecate, nu se prea învață din eșecuri și nici din succese, nu există nicio înțelegere bună, o stabilire a obiectivelor și nu se înțelege bine pentru ce s-a folosit banii. Într-o țară precum Germania este nevoie mai mult de o strategie coerentă și sper ca toate, toți deputații să înțeleagă acest lucru să transmit acest lucru celor care din țara lor. Acum către doamna Holmeier, nu sunt neapărat de acord cu colegii mei că internetul nu joacă un rol important. Ba da, eu cred că joacă un rol foarte important. Este la fel de important să zicem însă că și internetul este un factor uh, pentru că reprezintă și o interacțiune și relații sociale. Internetul accelerează, internetul face ca uh, contactele sociale să fie mai simple, deci există și foarte multe lucruri importante care trebuie făcute, dar momentan nu se întâmplă nimic. Trebuie să se facă mai multe și pe tema uh, counter-narratives, după cum spuneați, dar și din partea firmelor de internet, de exemplu, trebuie să vină un efort. Acesta este, după părerea mea, domeniul cel mai important în care și politica trebuie să devină mai activă în general. Mulțumesc! Dacă mai doresc alți colegi să răspundă, dacă alți colegi să, care au ținut referate la început să răspundă. Cred că voi răspunde la una sau două întrebări. Uh, uh, I think you, you ask very central questions. The, the... Prima întrebare la care am să răspund e cea care se referă la uh, platformele de socializare. Avem impresia că acestea sunt cauza răului. Vedem cum discuția deviază de la cauzele reale, la tehnologie, la politici, fără să analizăm de fapt care sunt elementele cheie. Cu siguranță inegalitatea joacă un rol important, dar e doar unul din elementele acestei uh, situații. Trebuie să avem o abordare de ansamblu. Un element prezentat, menționat de mulți dintre sociologii care s-au ocupat de uh, terorism general, un factor de altfel important, după părerea mea, este faptul că majoritatea se teme să devină în viitor minoritate din cauza unei decizii politice. Mi se pare un lucru foarte important de scos în evidență pentru că aici există o dinamică gravă de agravare și este foarte ușor să um, dezamorsăm tensiunile aici. Pentru a reveni la întrebarea care se refera la un observator, există, bineînțeles, deja uh, Uh, o rețea uh, care monitorizează libertatea și securitatea, o rețea excelentă de avocați. Noi dorim în acest domeniu să venim cu o abordare specifică, un pic mai amplă decât cea uh, derivată din științele sociale, ceva mai amplă decât cea derivată din sociologie, istorie și așa mai departe. Nu îndrăznesc să spun științe politice, îmi pare rău. Cred că e foarte important pentru că adesea Există riscul supra-specializării. Oamenii sunt specialiști din 28 de state membre. Sunt oameni extrem de variați. Dar dacă lucrează cu toții de pildă asupra subiectului terorismului și jihadismului, se apleacă asupra unui subiect precis. Eu cred că nu poate fi totuși o disciplină individuală. Nici măcar studiile de securitate nu pot, fi, nu pot constitui o disciplină dacă nu se poate vorbi de libertate și egalitate în același timp. Și cred că am să dau cuvântul colegului meu pentru a răspunde celorlalte întrebări. Mulțumesc foarte mult! Nu am să revin la întrebările anterioare, sunt uh, importante, bineînțeles, dar nu erau singurele întrebări. Aș dori totuși să punctez uh, un lucru și anume ideea neînțelegeri care ar putea deriva din uh, activitatea din munca socială, din uh, munca de asistență socială și condițiile cu care se confruntă problemele, uh, persoanele și comunitățile, um, de pildă, aflate în situații de excluziune economică, socială și așa mai departe. Cred că în Marea Britanie în 2011 s-a criticat adesea această idee de uh, Uh, neînțelegere, de confuzie între cele două abordări ale autorităților publice și trebuie să facem această distinție. Însă nu vedem acest lucru în uh, rândul acelor țări care adoptă așa numitul model britanic sau modelul uh, olandez. Bineînțeles, există nu doar probleme de natură socială, ci diferite îngrijorări uh, diferite plângeri, am discutat cu asistenții sociali care lucrează, de pildă, în cartierele din Birmingham și mi-au spus că tinerii sunt atrași de aceste ideologii pentru că, uh, bineînțeles, există aici uh, sentimentul că nu aparțin societății, dar există în același timp și un discurs foarte bine definit, care nu trebuie să fie neapărat ideologic sau trebuie să minte referitor la condițiile uh, din Guantanamo sau atacurile cu drone și așa mai departe, sunt uh, pur și simplu discursuri care scot în evidență uh, fapte, situații care sunt amintite de altfel în mass media. Iată de ce acest, acest aspect și întrebarea legată de politica externă sunt uh, puncte care trebuie luate în calcul. Dacă vrem să înțelegem de ce oamenii ajung să se radicalizeze. Nu trebuie să luăm de gata discursurile acestor organizații care pretind că reprezintă, uh, reprezintă comunitățile islamice. Din cercetările mele de pe teren, este foarte clar uh, că comunitatea musulmană simte că trebuie să plătească un preț. Există un fel de vină colectivă, trebuie să dovedească în permanență că nu sunt de acord cu anumite acte teroriste, că nu uh, trebuie să fie asociați cu uh, aceste evenimente și, într-adevăr, prețul nu ar trebui să fie plătit de întreaga comunitate. Și ultima mențiune legată de întrebarea vizând internetul. Ideea noastră era, nu era să spunem că internetul nu e deloc relevant, dar dacă vorbim de <laughs> radicalizare de pildă prin intermediul uh, broșurilor uh, în anii 70 în URSS sau că vorbim de radicalizare prin telefon sau prin intermediul telegramelor. Bineînțeles că internetul este un mediu care permite difuziunea unor idei clare, e o tehnologie care permite um, interacțiunea și permite realizarea unor interacțiuni care erau imposibile înainte. Cred că, de asemenea, ar trebui să conștientizăm faptul că acum putem urmări cu ușurință activitatea pe internet și să nu ne lăsăm păcăliți cum că doar pe internet se pot întâmpla aceste activități și fenomene de radicalizare. Mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc, mulțumesc eh, președintelui pentru observația dumnealui. și anume că 70 uh, din luptătorii din ISIS erau musulmani laici. Cred că aici a existat o înțelegere și aici, încă o dată, Islamul este privit uh, conform unor criterii diferite care nu, nu reflectă, de fapt, Islamul. Uh, Creștinii devin uh, tot mai adesea laici, însă în uh, islam lucrurile se întâmplă altfel. Există o carte care vorbește de calea musulmană a laicizării. Cartea care a fost tradusă în olandeză. Cei care merg și se alătură ISIS sunt uh, musulmani ortodoxi, nu radicalizați. Al-Farabi, un musulman, un filosof musulman, le-a numit uh, filozofiile sau aptitudinile. Există aici un element ideologic care nu se găsește uh, la moschei, ci se transmite prin intermediul acelei educații informale în uh, sânul familiei. Aici apare acea dimensiune ortodoxă care poate um, așadar apărea nu neapărat la moschee, ci în familie. În prezentarea mea spuneam că în ultimele decenii islamul a rămas blocat. E o problemă nu e o problemă de a învinui pe cineva, ci e vorba mai degrabă de a observa un fenomen. Nu trebuie să vedem cine e vinovat. Doamna Spinelli a pus o întrebare referitoare la o comparație între religia musulmană și creștinismul, pentru că uh, nu există un papă în lumea islamică. Da, e adevărat, în țările musulmane s-a spus, s-a vorbit de faptul că, nu există, faptul că nu există o autoritate comună, precum papa de pildă, e o problemă în Maroc, în Tunisia sau în alte țări. Uh, există o risipire acestui fenomen, o dispersie acestui fenomen uh, islamist și există clerici care nu ar fi tocmai uh, omologul unui papă, nici protestanții nu au de, fel, de altfel un omolog. Însă atunci când există probleme, se uh, organizează un consiliu. Trebuie să căutăm așadar alternative. Vorbim de strategii, trebuie să ne gândim așadar asupra, să ne aplicăm asupra unor strategii. Aceasta este ideea prezentării mele și mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc invitațiilor noștri, vă sunt recunoscător pentru contribuțiile dumneavoastră. O dezbatere foarte interesantă. Vom trece imediat la următoarea sesiune. Îmi cer scuze, suntem în întârziere, îi rog pe vorbitor să vină la prezidiu. Vom vorbi de strategia de securitate internă și vom începe cu doamna Ana Dennis, președinta Eurocop. Nu știu dacă unul din vorbitorii noștri va trebui să plece mai repede sau nu. Okay, colleagues, as you can as you can see, we're all the whole program is running late, but this. După cum ați putut observa, dragi colegi, suntem în întârziere, dar cred că era inevitabil. Am să-i rog pe vorbitorii noștri, pe invitații noștri să încerce să își uh, restrângă contribuțiile. Ana, te rog să începi imediat și să încerci uh, să rezumi un pic Vă mulțumesc, stimate domnule președinte, vicepreședinți, membrii Parlamentului. Cu... Dați-mi voi înainte de toate să vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul astăzi aici, în numele Eurocop, Confederația Europeană a Poliției. Vă sunt recunoscătoare pentru invitația de la parte la această dezbatere și de a prezenta o parte din provocările actuale cu care se confruntă ofițerii europeni de poliție în lupta împotriva terorismului. Cel mai important însă cred că e să subliniez acele aspecte de care autoritățile de aplicare a legii au nevoie în Europa pentru a face față amenințărilor la adresa securității cetățenilor europeni. Eu mă numesc Ana Nelberg Denis și sunt președinta Confederației Europene a Poliției. Eurocop reprezintă aproape jumătate de milion de ofițeri de poliție în 25 de state membre. Ne confruntăm cu probleme care variază de la cooperarea polițienească transfrontalieră până la, uh, de pildă, crearea unui mediu de lucru mai sigur uh, pe străzi pentru ofițerii de poliție. Din 2002 luptăm pentru a promova patru obiective. Securitatea internă în Europa, siguranță pentru poliție, Europa socială pentru poliție și solidaritate și crearea unei rețele de colaborare. Noi suntem gardienii unor, securi- unor societăți sigure și în acest sens ofițerii de poliție um, își asumă riscuri zi de zi pentru a proteja cetățenii europeni în fața amenințărilor și pentru a preveni infracțiunile. Așa după cum au amintit antevorbitorii mei, atacurile teroriste din, uh, de la începutul acestui an ne reamintesc uh, natura schimbătoare a amenințărilor la adresa securității Uniunii Europene. În plus, există tot mai multe atacuri îngrijorătoare la adresa ofițerilor de poliție. Este important, așa după cum am observat, în cazul incidentelor de la începutul acestui an, că sunt ofițerii de poliție cei care fug înspre un atac terorist atunci când toți ceilalți fug dinspre el. Ofițerii de poliție joacă un rol cheie un rol fruntaș în lupta împotriva terorismului. Iată de ce este important ca aceștia să beneficieze de sprijinul corespunzător, formarea și resursele necesare pentru a-și exercita funcțiunile. Bugetele poliției au atins nivel extrem de scăzute și uh, forțele europene de poliție deja pusă greu la încercare uh, se confruntă cu uh, o sarcină covârșitoare de a proteja cetățenii de entități teroriste și indivizi uh, necunoscuți, uh, singuratici, care amenință valorile europene. În fața acestor noi provocări, ar fi rezonabil să ne așteptăm la o ajustare a bugetului menită să uh, asigure că ofițerii de poliție dispun de competențele necesare pentru a face față acestei lupte împotriva terorismului. Cu toate acestea, bugetele polițienești au fost reduse în ultimii ani. Ce înseamnă acest lucru? Un buget redus înseamnă că există mai puțin bani la dispoziție pentru echipamentul de care au nevoie poliție, poli, ofițerii de poliție. În acest caz, înseamnă că polițiștii uh, nu mai primesc uh, uniforme, arme, muniție, calculatoare, autovehicule, chiar și combustibil. E vorba de elemente indispensabile înainte ca un ofițer de poliție să înceapă măcar să gândească cum să combată terorismul. Dar, din nefericire, am asistat adesea la situații în care ofițerii de poliție au trebuit să plătească ei înșiși pentru vestele antiglonți. Și nu așa um, asigurăm siguranța Europei. Programele de formare au fost de asemenea reduse semnificativ, în ciuda faptului că e o nevoie de um, amplificare și de sporirea capacității acestora pentru a face față noilor provocări uh, cu care se confruntă Europa. Nu mă aflu aici pentru a vorbi despre diferitele măsuri de austeritate în statele membre. Vreau însă să subliniez că aceste măsuri nu au un impact doar asupra siguranței naționale, ci și asupra siguranței um, interne a Uniunii Europene în ansamblul său. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. În uh, Spania, Guardia Civil a asistat la o reducere de 40% în formarea unității sale speciale pentru dezactivarea explozivelor. Înseamnă că există o capacitate mult mai limitată pentru a monitoriza și uh, dezactiva acele um, explozive folosite de teroriști precum uh, mașinile capcană sau uh, scrisorile capcană, de pildă. După cum știți, aceste amenințări uh, teroriste nu apar într-un context izolat și infracțiunile nu se opresc la frontiere. Cu toate că austeritatea variază de la uh, stat la stat, totuși granițele și frontierele deschise ale statelor membre înseamnă că există un efect domino Uh, care se va face simțit într-o regiune mult mai amplă. Într-adevăr, uh, reducerile bugetare și măsurile de austeritate țin de competențele naționale, dar este important ca acestea să fie revizuite și să se analizeze impactul acestora asupra securității interne a Uniunii Europene. Dați-mi voi să vorbesc de un alt punct foarte important. Trebuie să accentuăm cooperarea transfrontalieră polițenească. La ora actuală există discrepanțe între statele membre, lucru care îngreunează cooperarea polițienească. De pildă, în ceea ce privește investigarea atacurilor teroriste, este foarte important ca informațiile necesare să se obțină cât se poate de repede și în timp util. Schimbul transfrontalier de informații funcționează destul de bine. Însă există în continuare o nevoie considerabilă de îmbunătățire în ceea ce privește um, efic- eficacitatea, coordonarea și impunerea unor standarde. Sistemele ar trebui să funcționeze foarte ușor, ar trebui să fie ușor integrate. Sporirea eficacității acestora ar trebui să fie un element prioritar îmbunătățirea schimbului de informații transfrontalier este, nu este un scop final. Obiectivul final este de a face față terorismului mult mai bine. În acest sens, schimbul de informații trebuie să facă mult mai repede și mult mai clar la nivel european. Care este felul în care Uniunea Europeană ar putea să sprijine mai bine ofițerii de poliție în lupta împotriva terorismului? Sunt convinsă că colegii mei de la prezidiu vor fi de acord, este important să existe o gândire de ansamblu în ceea ce privește uh, combaterea terorismului și uh, aplicarea legii. Însă, din perspectiva unui ofițer de poliție, astăzi aici aș dori să subliniez faptul că în lupta împotriva terorismului, ofițerii de poliție au nevoie de următorul lucru, și anume de recunoașterea de către factorii de decizii la nivel național că ofițeri de poliție au nevoie de resurse corespunzătoare, de formare corespunzătoare și echipament pentru a combate terorismul. Iar acest lucru ar trebui să se regăsească, de pildă, în agenda europeană pentru securitate și ar trebui să existe o serie de măsuri, de bune practici în acest sens, în domeniu precum formare, schimb de informații, punerea în aplicare a legislației și așa mai departe. Europa trebuie să se apropie de o cultură comunitară în ceea ce privește aplicarea legii. Din păcate sunt, de, sunt conștientă că nu putem uh, preveni situațiile de extremă violență și uh, ofițerii de poliție își vor asuma întotdeauna riscuri conștienți fiind de acest lucru. Este important însă să recunoaștem rolul pe care femeile și bărbații din forțele de poliție ale Europei uh, îl joacă în fața acestei provocări. În acest fel ne putem asigura că vom face față acestei provocări cu siguranță și cu succes. Conchid, ridicând întrebarea, răspunzând întrebării uh, umbrelă al acestui panou, cred că da, într-adevăr, ofițerii noștri de poliție pot face față terorismului, avem nevoie doar ca determinarea noastră să beneficieze de resursele necesare pentru a câștiga această luptă. Aș dori să vă mulțumesc și aștept cu mare interes întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim și noi. Îi dăm acum cuvântul domnului Frederic Van Leu, procuror federal din Belgia. Mulțumesc, domnule președinte. Am pregătit o prezentare PowerPoint, însă am să trec la prezentarea mea și am să răspund la trei întrebări care mi-au fost puse reprezintă parchetul federal belgian, parchetul antiteror și parchetul antimafia din Belgia, însă noi centralizăm o serie de alte competențe, cum ar fi chestiunile de drept umanitar internațional, genocid și altele, cooperarea internațională și tehnicile speciale de investigație și supravegherea Poliției Judiciare Federală. Iată o gamă vastă de competențe care ne revin, un alt detaliu, parchetul federal, este un parchet de nivel 2. Majoritatea dosarelor intră la parchetele locale și parchetul federal și procurorul federal decid dacă preiau la nivel federal un caz sau nu. În realitate, majoritatea dosarelor de terorism sunt girate la nivel, gestionate la nivel federal, însă există multe activități care se întâmplă la nivel local și sunt gestionate de poliția locală. Mi s-au pus o serie de întrebări atunci când am primit invitația. În primul rând, instrumentele adecvate pentru lupta împotriva, anti, eh, împotriva terorismului în contextul Uniunii Europene. Există multe instrumente în Uniunea Europeană. Există decizii, decizii cadru, directive ale Parlamentului și ale Consiliului. N-am să insist asupra lor. Multe se aplică direct terorismului, instrumente de asemenea generoase în materie de cooperare judiciară, extrem de utile, s-a vorbit de Europol, de Eurojust, rețeaua judiciară europeană. Toate aceste instrumente sunt instrumente la care recurgem în fiecare zi, de asemenea avem echipele comune de investigații. Când am debutat ca substitut al Procurorului Federal în 2007, aceste instrumente erau puțin utilizate acum, uh, recent, aceste instrumente se bucură de un succes în continuă creștere. Principala dificultate cu ele e că ai nevoie de investigatori care să vorbească aceeași limbă sau care au o limbă comună, ceea ce nu e întotdeauna cazul cu anumite state membre, asta întotdeauna pune probleme. Însă, tot mai mulți oameni uh, însă pot vorbi acum engleza și asta ne permite să punem pe picioare echipe comune de investigații. Sunt și alte instrumente nespecifice, dar care au și ele un impact important. Vorbesc aici de tot ce s-a făcut în materie de telecomunicații, păstrarea bazelor de date, și am să mă refer la decizia Curții Europene de a anula decizia ca din 2006, care ridică o serie de probleme în multe state membre atunci când e vorba de utilizarea datelor în anchetele penale. Ceea ce privește dificultățile pe care mi s-a cerut să relifez, am să prezint câteva în raport cu instrumentele existente. Mandatul european de arestare a fost un pas înainte remarcabil, în materie de cooperare judiciară, însă, după cum văd în fiecare zi, există diferențe de interpretare enorme între autoritățile judiciare dintr-un stat sau altul. Deci n-aș să avem legislația dacă anumite state membre redemarează tot în secunda în care le cerem să execute un mandat de arestare european. Nu vreau să arăt cu degetul către nicio țară, însă vreau să spun că încă sunt multe de făcut fie în materie de drept intern, fie în materie de practici anumitor magistrați care au drept de decizie asupra mandatului european de arestare. Însă, cert e că avem blocaje cu anumite țări care ne cer o copie integrală a întregului dosar dacă, vor să, dacă vrem, vrem, dorim să se execute un mandat de arestare, ceea ce sigur nu este spiritul uh, instrumentului respectiv. Instrumentul e minunat, dar nu poate funcționa dacă nu se respectă principiile și spiritul legii care îl tutelează. La fel și în materie de comisii rogatorii internaționale, ca să vă dau un exemplu, sigur n-am să intru în detalii privind dosarele în curs, însă în dosarul atentatelor evitate de la Verviers, o comisie rogatorie internațională care se referea la trei state diferite a fost executată de două state, dar refuzat de al treilea care a spus că nu sunt suficiente informații. Asta ne arată că există interpretări diferite între statele membre și, prin urmare, se, se întâmplă ca anumite investigații să moară în fașă. Magistrații, în mod practic, încearcă să meargă mai departe în ciuda acestor obstacole și am să vă arăt ce soluții s-au găsit. Soluții de ordin practic. Nu așteptăm soluții de la noastră, suntem destul de maturi ca să facem și noi propriile demersuri. Păstrarea datelor din telecomunicații, știu că se lucrează după anularea deciziei care din 2006 de către Curtea de Justiție. Asta nu înseamnă că legislația privind păstrarea datelor urmează să fie anulată. S-a făcut un recurs la Curtea Constituțională din Belgia, știu că s-a dat un recurs și în Olanda și anulare în anumite țări, recurs în anulare. Sigur, Curtea Constituțională urmează să decide și în cazul nostru, dar Belgia, a, sperăm noi, se va recunoaște că a prevăzut toate garanțiile cerute de Curtea Europeană de Justiție. Curtea Europeană spunea că nu se impun anumite garanții în decizia cadru. Se impun, prin urmare, o serie de distincții și, sigur, aici trebuie să ne mai gândim și să vedem ce interese, în termen concret, dorim să apărăm. Nu e vorba de a verifica apelurile fiecăruia, ci să putem cu, sub controlul unui judecător, a unui magistrat, să putem cere anumite date în condiții specifice. Dacă nu mi se permite să fac acest lucru, nu mi se permite să desfășur o parte considerabilă a anchetei mele. Suntem într-o lume în care telecomunicațiile au evoluat enorm de mult. Nici măcar nu-ți fac o comparație cu anul 2005, cu ultimii 10 ani. Toată lumea are în buzunar un mic computer. Primele telefoane inteligente au apărut în 2007 deciziile luate sunt din 2006, deci trebuie să ne adaptăm puțin la evoluția din teren. Avem uh, decizii din 92, chiar atât de vechi încă în vigoare. Apoi, o altă problemă serioasă, continuu suntem confruntați cu acest lucru și încă o dată nu o să intru în detalii pentru că e audiere publică, nu pot să dau detalii uh, privind manualul complet uh, al comunicărilor pe care poliția nu le poate monitoriza, însă există tot mai multe schimburi pe care poliția și autoritățile europene nu le mai pot intercepta. E o problemă enormă putem spune atunci, bine, pur și simplu îi lăsăm în pace dacă nu putem intercepta. Să primim o dore că americanii pot să le intercepteze și noi nu. E vorba de comunicări care au loc, schimburi care au loc pe teritoriul european sau în care unul din protagoniști se află pe teritoriul european. De fiecare dată mi se spune, trebuie să trimit o comisie rogătorie către Statele Unite și răspunsul e că trebuie să respect criteriile americanilor. Asta e ca și cum le spune studenților la drept din Europa că trebuie să studieze și dreptul american pe lângă cel european, dacă acceptăm acest principiu. În prezent, dacă un șofer american de camion trece pe roșu în Belgia, nu e logic să trimitem o comisie rogatorie în Statele Unite ca să verificăm permisul de conducere, însă asta se întâmplă în materie de comunicații în prezent. Și n-am să mai intru în detalii, dar știți că WhatsApp, Viber și consolele PlayStation sunt practic și instrumente de comunicare, sunt utilizate ca atare de foarte mulți indivizi și chiar de mulți membri ai grupelor teroriste și sunt foarte, foarte greu de interceptat. Însă americanii pot să facă acest lucru. O altă chestiune referitoare la Schengen, în prezent, de la 6.2 avem posibilitatea de a semnala cazul minorilor care pleacă spre Siria pentru a lupta acolo. Criteriul folosit este acel de prevenire și îndepărtare a amenințării și criteriul din 6.2 se referă la persoanele care au dispărut efectiv. Asta ne duce la situația puțin tragică de a trebui să așteptăm, să așteptăm ca minorul întâi să dispară și după aceea să trecem la treabă. Asta e o mare problemă pentru mine. Înțeleg uh, de ce nu facem asta în cazul uh, majorilor. E foarte bine că nu facem, însă pentru minori avem o altă categorie de persoane de protejat, de protejat împotriva lor înșine. Alte dificultăți Adesea, uh, conceptele se amestecă, mă refer la ultima rezoluție a Națiunilor Unite, și fac un apel la dumneavoastră, dumneavoastră să vă gândiți la instrumentele pe care le veți propune și veți solicita ca statele membre să le includă în normele de drept intern. E un melanj de concepte politice și juridice. Mi-am explicat unui reprezentant de Națiunilor Unite că chiar dacă în Belgia nu avem infracțiuni tipice de genul când cineva călătorește în scopuri teroriste va fi tradus în justiție. Noi nu putem face asta, putem să invocăm o altă infracțiune și anume participarea la activitățile unui grup terorist. Adesea și asta ridică probleme pentru că se amestecă politicul cu juridicul. O problemă europeană în uh, considerentul 11 în decizia cadru din 2002, introdusă de altfel, introdus acest considerent la suscitarea Belgiei, dar iată ne pune probleme se spune că prezenta decizie cadru nu se aplică activității forțelor armate în perioada de conflict, activități cu scop umanitar. Acest considerent a fost interpretat de Belgia și de alte state membre ca o chestiune care ține fie de terorism, fie de drept umanitar. Pentru că s-au demarat procese și sunt crime împotriva umanității în sensul larg al cuvântului, dar să-mi spui că da, e o crimă împotriva umanității și nu, dar nu e terorism, e foarte, foarte greu atunci când e vorba de sarcina probei. Trebuie să demonstrezi că s-a făcut ceva acolo la mare distanță, pe când noi în Belgia, practic, investigăm doar apartenența la un grup terorist și participare la activitățile acestea. Deci asta a fost o, o mare problemă în, la ultimul verdict pentru o persoană judecată tocmai într-un astfel de cazuri. Am rămân multe, multe de spus, dar eventual am cer să răspund la întrebările noastre atunci când e vorba de noi instrumente și de diferite posibilități. Dacă nu, oricum aveți textul prezentării mele care vă rămâne. Mulțumesc, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Kirin Eichmann de la Centrul pentru Terorism și Contraterorism, Universitatea Leiden. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte, stimați membri ai Parlamentului European. Uh, am să încerc să vorbesc uh, foarte pe scurt și mulți dintre, dintre antevorbitori au acoperit chestiuni la care urma să mă refer și eu, așa că am să las pe din afară acum. Uh, am să mă concentrez uh, pe chestiunile care țin de politici de securitate internă și am să discut puțin impactul instrumentelor actuale. Vorbim de aceste instrumente și e important să prezentăm o serie de studii de caz care ar putea să ajute pe membrii Parlamentului să înțeleagă că trebuie să facem o distinție între realitate și efectele dorite ale anumitor intervenții doar în politic. În al doilea rând, chestiunea dacă care sunt efectele secundare ale intervențiilor de ordin politic. După cum s-a spus la ultima ședință, amenințarea potențială a luptătorilor străini este supraestimată. Dacă vă uitați la numărul de atacuri teroriste din 2013, au ieșit cifrele și pe 2014, chiar în această dimineață, dacă nu mă șel, există un risc, riscul e real, însă nu e reprezentat de luptătorii străini, ci de, vine din partea resortisanților europeni. Dacă ne uităm la alte cercetări, de exemplu făcute de Institutul Brookings, acest lucru se confirmă. Nu vreau să spun că luptătorii străini nu prezintă un risc, dar vreau ca membrii Parlamentului să înțeleagă în realitate de unde vine amenințarea principală. Atacurile, multe dintre atacurile care au avut loc în Europa în anii trecuți au fost comise de oameni din Europa, nu de luptători străini. Dintre luptătorii străini, unii se întorc, alții vin dezamăgiți, alții sunt arestați. Mesajul e următorul. Există un risc, dar nu orice persoană cu opinii radicale va deveni un terorist. Un alt studiu de caz se referă la supraveghere-interceptare. Știți că după revelațiile Snowden și alte uh, scurge de informații s-a pus sub semnul întrebării politicile de păstrare a datelor și de monitorizare a acestor comunicări. Supravegherea trebuie să fie făcută în scopuri specifice, trebuie să știi ce cauți supravegherea în masă nu este o soluție. S-a publicat un astfel de raport în 2014 care ridică o serie de întrebări extrem, extrem de interesante. Asta se aplică și monitorizării internetului și rețelelor sociale, lucru discutat mai devreme în cursul zilei de astăzi, dar trebuie să subliniez că deși dacă monitorizarea internetului sunt deosebit de importante, chestiunea fundamentală e următoarea dacă vă uitați la un raport olandez, vedem ce rol îl joacă recrutatorii umani. Internetul este un factor, dar nu factorul principal. În majoritatea cazurilor motivația deja există. Deci uitați-vă la aceste rapoarte, dar fiți extrem de critici în judecata noastră înainte de a propune noi politici. Apoi, ne lipsesc cercetările empirice în materie de terorism. Avem, mm, am văzut astăzi câteva studii interesante, însă majoritatea publicațiilor existente sunt cu caracter normativ și tind să discute una cu cealaltă. Trebuie să avem o poziție critică atunci când primim un raport. Uitați-vă la ce s-a publicat de la uh, 11 septembrie încoace majoritatea articolelor publicate nu prezintă detalii, nu sunt precise și adesea sunt părtinitoare. De aceea v-aș ruga să-i sprijiniți pe acei cercetători care fac evaluări pertinente și lucrează cu date empirice. E important acest lucru și pentru serviciile de securitate din țara noastră. Uh, la Serviciu pentru Terorism și contra Antiterorism am avut uh, privilegiul de a avea acces la dosarele poliției pentru câteva cazuri de terorism din Olanda. Am cooperat și cu Germania și Australia și din cauza accesului la aceste cercetări am putut să oferim concluzii mai nuanțate atunci când a fost vorba de o rețea internă de terorism, grupul Hofstede, știți, cei care l-au ucis pe Theo Hoff, ziaristul olandez, nu spun că grupul, acest grup era o amenințare, dar real, realitatea acestui caz ne arată cât de importante sunt aceste cercetări. Tendințele actuale din Europa s-au sus multe în materie de prevenție, în materie de gestionare informațiilor. Și aș dori să subliniez și eu, asemenea antevorbitorului, că abordarea în materie de justiție penală este esențială în țara mea și în țările din vecinătate. Însă, în același timp, acest lucru ne îngrijorează. Uitați-vă ce s-a întâmplat în materie de judecare și investigare a cazurilor actuale ne întrebăm la ce folosim instrumentele juridice? Pedepsim fapte sau pedepsim riscuri? Se anticipează cumva justiția în astfel de cazuri. Trebuie să știm foarte clar ce trebuie pedepsit și ce nu se pedepsește. Atitudinea investigatorilor și a forțelor de poliție este esențială, dar Există, de asemenea, norme specifice vis-a-vis -vis de ce poate fi folosit ca probă și ce nu poate fi folosit ca probă. Există o tendință să pedepsim uh, infracțiuni uh, încă necomise. Sigur, se pot preveni infracțiunile, dar asta nu înseamnă că pedepsești pe cineva dacă nu s-a comis un act uh, criminal ca atare. Și apoi, dacă vorbim despre aceste evoluții, trebuie să înțelegem că există o eroziune, o a diferenței între securitatea externă și cea internă între munca de informații, de colectare de informații și aplicarea legii ca atare. Frontierele tind să dispară. Dacă vorbim de tendințe, abordarea represivă pare să devină tot mai populară în multe state europene. Justiția penală mai e o chestiune. Și, sigur, trebuie să-i uh, uh, ducem la tribunal pe cei care comit acte de terorism. Însă, de asemenea, trebuie avut în vedere, au, se, se au în vedere și măsuri de ordin procedural, de ordin administrativ, care, pedepse care se administrează în lipsa unui proces. s-au luat măsuri în potriva unor persoane despre care se credea că vor să meargă în statul islamic, li s-au luat copii, au trebuit să meargă la tribunal ca să-și ceară copiii înapoi și erau nevinovați. Eu nu se întâmplă foarte des, dar este un simptom. Aceste măsuri, așa zise, de prevenire au efecte secundare care nu trebuie să fie scăpate din vedere. Se dă mai multă putere executivului. Însă rămâne întrebarea cine decide cine este călător și cine decide cine este un risc potențial de terorism. Coordonatorul nostru antiterorist spunea judecătorul decide. Temerea mea e că adesea persoana care judecă nu e un judecător și că mulți dintre cei care merg în Siria nu sunt de fapt luptători sau potențial teroriști. Apoi, în materie de drepturi fundamentale, am vorbit mult despre dreptul la securitate. Statul are obligația de a asigura acest drept la securitate, dar sunt și alte drepturi în joc. Libertatea de expresie, dreptul la informare și mai ales dreptul la aceste informare și informații este deosebit de important, dar în același timp și egalitatea, egalitatea în fața legii. Dacă vă uitați la rezultatele cercetărilor empirice, vedem că există un raport în Marea Britanie care uh, măsoară impactul măsurilor antiteror asupra comunităților musulmane. Un studiu făcut în 2011. E un raport absolut fascinant pentru că discută patru măsuri antiteror în detaliu, însă importante sunt efectele secundare ale măsurilor luate despre controlele pe stradă, supraveghere video și așa mai departe. Unele efecte secundare au fost subminarea încrederii uh, reciproce, crearea unui clivaj în raport uh, între comunități și autorități. Și e important pentru că e vorba de comunitățile cu care de fapt vrei să coopere și dacă le îndepărtezi, dacă le alienezi, consecințele sunt grave. Și ca să închei, aș dori să vă spun, evaluați efectele instrumentelor actuale sunt multe instrumente în prezent în Uniunea Europeană. Dacă faceți asta, bazați-vă pe rezultatele studiilor empirice. Dacă nu sunt eficiente, eliminați-le. Și apoi, care este chestiunea care ține de decizie politică? Colectarea de informații sau utilizarea informațiilor respective? Puneți-vă aceste întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, Mulțumesc foarte mult. Avem câțiva vorbitori și va trebui să închei lista. Pentru că altfel va trebui să plece interpreții. Vă rog două minute, Sofie Invert. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte pe scurt. Mai întâi vreau să mă refer către, să mă adresez doamnei Nesberg. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea pe care o îndeplinesc polițiștii în momentul de față și, în general, poliția de care ne-ați vorbit și dumneavoastră. Însă am câteva întrebări critice. În foarte multe țări, incluzând țara din care vin eu, este din ce în ce mai evident că există foarte mult rasism, subiectivitate în această meserie și stigmatizarea se practică de asemenea Chiar există un vlog uh, al unui ofițer de poliție uh, foarte experimentat din Olanda, de acum, am citit acum câteva săptămâni, în care spunea că orice incident care este raportat în mass media, atac terorist și așa mai departe, duce la mai mult rasism între forțele de poliție olandeze. Și când un ofițer de poliție dorește să tragă semnalul de alarmă pe blogul său, cred că deja este un subiect de actualitate. Știu că în Marea Britanie practicile așa numite de stop and search au fost descoperite, nu credeți totuși că aceste încercări contribuie la uh, o radicalizare și la o um, subminare a autorității morale a, uh, a acestor forțe de poliție în care ar trebui de fapt să avem atât de multă încredere. Apoi către domnul Van Leu, în legătură cu uh, cu reținerea datelor, trebuie să ne dați într-adevăr în legătură cu uh, um, reținerea datelor mai multe informații. S-a vorbit despre acest lucru, de exemplu, în Olanda de mai de mult și pentru a putea să vedem uh, ce fac anumiți tineri când pleacă, de exemplu, trebuie să vreți să facem acest lucru. De ce dumneavoastră, nu dumneavoastră, ci de ce în general trebuie să cerem de atâta timp uh, să se creeze puteri noi când apoi informațiile nu ne sunt transmise, când au existat uh, de multe ori ocazii să se transmită aceste informații. Aș vrea de asemenea să vă mai întreb ceva, pentru că multe lucruri pe care le-ați spus sunt absolut uh, valide. Eu trebuie să însă să pun întrebări uh, critice. Partea cealaltă a monedei, dumneavoastră reprezentați sistemul legal, dar ce se întâmplă cu Belgacomul, ce se întâmplă cu investigații? investigațiile, pentru că aceasta este partea cealaltă a monedei atunci când combatem terorismul, pentru că nu numai că apărăm pe de o parte vieți umane, pe de altă parte există și democrația și statul de drept. Da, te rog frumos, ai spus Belgacom, gata, acum au trecut două minute, spune președintele. Nu, sunt uh, dezamăgit, este... Nu prea știu ce face Belgacom în asta. Ian, te rog. Eu nu zic că toată lumea trebuie să fie previzibilă, nu vreau să spun acest lucru în niciun fel. Hai, Ian, tu ai două minute. Foarte pe scurt. Mulțumesc, pentru că e foarte târziu deja. Am o întrebare și cred că vreau să o adresez uh, doamnei Neuberg cu privire la resurse. Ceea ce dezbatem aici este, de fapt, întrebarea cu privire la investiția în uh, baze de date foarte ample de milioane de euro, câteva multe milioane de euro, despre care se discută acum. După cum știm, toate statele membre UE se află în situații bugetare foarte proaste, așa cum se află și Uniunea Europeană nu este foarte probabil să avem mai multe fonduri pentru securitate pentru autoritățile de poliție în următorii ani. Deci, întrebarea care se pune este cum faceți față dumneavoastră faptului că acești bani foarte mulți se folosesc pentru măsurile centralizate de creare a bazelor de date, în timp ce aceste fonduri sunt absolut necesare pentru investigațiile la fața locului, pentru cooperarea între autoritățile polițienești din Europa și pot să vă spun că aceste fonduri nu vor fi folosite dublu. Aș vrea să știu din partea dumneavoastră cu standardele pe care le aveți dumneavoastră și cerințele pe care le impuneți uh, către politicienii din Europa, cum credeți că se folosesc aceste fonduri? Mulțumesc, Ian. Te rog, Caterina e următoarea. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt și din partea mea, pentru că mulțumesc într-adevăr uh, pentru acest ultim uh, panel într-adevăr au răspuns deja prin intervențiile lor la foarte multe din întrebările pe care le aveam. Cred că s-a spus foarte clar ce se întâmplă cu terorismul în momentul de față, că este o prioritate pentru statele noastre, care nu trebuie să fie abordată într-o optică de urgență, ci mai degrabă prin intervenții care trebuie să aibă ca țintă folosirea mai bună a instrumentelor pe care le avem acum. Ați vorbit la început, am vorbit de Europol, de rolul Eurojustului, mai ales în domeniul profilului cooperării judiciare, financiare. Aș vrea să vă întreb așadar dacă din perspectiva relatorilor de astăzi, raportorilor care au venit astăzi, pe planul uh, operațiunilor de poliție și coordonare și în domeniul judiciar se poate îmbunătăți ceva. Adică dacă trebuie să uh, se înainteze legislație nouă, noi instrumente sau cum putem îmbunătăți aceste colaborări care există deja. Mulțumesc de asemenea și reprezentantul Procuraturii Belgiene care a vorbit despre minorii dispăruți, pentru că aceasta este o temă despre care, într-adevăr, trebuie să discutăm mult mai atent, pentru că, într-adevăr, aceștia, pe aceștia îi pierdem și uh, devin de multe ori aceste persoane tinere uh, teroriști care apoi pun în pericol și siguranța celorlalți. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Ana Gomez. Foarte interesant această ultimă parte a audierii, într-adevăr, și toată audierea în general. Vreau să mulțumesc foarte mult doamnei uh, care ne-a vorbit despre ipocrizia guvernelor care vorbesc despre măsurile de austeritate și nu înțeleg impactul pe care l-au pe polițiile, pe forțele de ordine, forțele de securitate care fi trebuit să fie de fapt ajutate, formate mai bine pentru a putea combate terorismul cu adevărat. Ați dat exemplul Spaniei, poate fi Portugalia. E un dezastru în Portugalia și aceste persoane continuă să spună că au capacitatea să combată terorismul când de fapt poliția și uh, instanțele judiciare nu au nici măcar mijloacele să facă acest lucru. Apoi, foarte important, uh, noțiunea pe care ați menționat-o dumneavoastră înainte, domnule Van Lu, M-ar interesa, într-adevăr, uh, să vedem elementele detaliate pe care le-ați prezentat. Nu le-am găsit în uh, declarația dumneavoastră, pentru că cred că este foarte important, de exemplu, pentru domeniul în care lucrăm noi. Ați spus că criptarea este un secret uh, a lui Polișinel pentru autoritățile americane. Vreau să știu dacă dumneavoastră primiți același răspuns din partea americanilor, adică vă dau aceste informații când le cereți de la ei. Sunt foarte recunoscătoare doamnei Ekman pentru că a vorbit despre cei care recrutează teroriști, care a fost o discuție pe care n-am purtat-o destul, nici la nivel politic, și uh, despre nevoile pe care le avem. Ceea ce ne distinge pe noi de teroriști este că noi respectăm uh, statul de drept și respectăm uh, drepturile fundamentale. Dacă nu le respectăm, într-adevăr, atunci uh, suntem în aceeași barcă. Cred că există o nevoie evidentă de acțiune, de un peer review, dacă se poate. Eu pot să vă spun din nou, în cazul Portugaliei este evident că serviciile secrete sunt absolut uh, în afara legii. Interceptări și fără mandat uh, de la procuror și așa mai departe și fără control judiciar. Mulțumesc. Acum, dacă intrăm în problema Portugaliei, s-ar putea să devină complicat. Și în final, domnul Diaz de Mera. Señor presidente, bueno, en realidad usted me ha Vă mulțumesc, domnule președinte. M-ați provocat să iau cuvântul. Așa că nu-mi rămâne altceva la dispoziție decât uh, să dau curs uh, ordinelor dumneavoastră. Mi-au plăcut foarte mult uh, cele trei grupuri de discuție, mai ales cel din urmă. Îmi place mai mult să ascult decât să vorbesc. Dar am să fac trei observații referitor la ultimele intervenții. În ceea ce privește Ana, reprezentant Eurocop, uh, Dumneavoastră nu ați venit cu un exemplu foarte bun, mai ales în ceea ce privește reducerea bugetară cu 40% a bugetului um, Guardiei Civil din Spania în ceea ce privește um, entitatea pentru dezactivarea explozivelor. În ceea ce privește cele spuse de domnul procuror general, Vă mulțumesc foarte mult pentru discursul dumneavoastră, mi-a plăcut foarte mult. Reacții critice, da, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește cele spuse vis-a-vis -vis de ordinul de detenție și comisiile rogatorii. Există însă o reticență din partea autorităților judiciare și am uh, văzut acest lucru adesea în uh, Belgia. Sper că direcția să se schimbe. În ceea ce privește hotărârea din 2006, da, sunt de acord cu dumneavoastră, statele membre și tribunalele constituționale um, vor trebui, poate, să aibă poziții și observații complet diferite în ceea ce privește centrul de studii referitor la terorism din partea Universității din Leiden. Spuneați că nu există cercetare aici, dar adevărul e că cercetarea științifică nu și are sediu în uh, campusurile universitare. Vă recomand ca pentru a obține informație reală să citiți mai puține articole din ziare sau reviste și mai multe sentințe ale tribunalelor. Parcurgând aceste sentințe, veți uh, cum vă veți putea contura o imagine cu adevărat uh, reală și de natură științifică. Mulțumesc. Ok. <laughs> Right. Ok. Um, colleagues, um, can I um, just mention that... Dragi colegi, vreau să vă spun că interpreții ne-au dat cam 5-6 minute și uh, îmi cer scuze că trebuie să terminăm așa, dar cred că înțelegeți această nevoie. Puteți să vorbiți două, trei uh, minute fiecare. Știu că ați putea răspunde mai mult, dar uh, aceasta este situația. Bun, deci vă rog. Către doamna Indveld, în ceea ce privește contribuția la radicalizare atunci când uh, ofițerii de poliție sunt rasiști, de exemplu, și creează, stigmatizează și așa mai departe. Da, sunt uh, de acord, așa este. Trebuie să spun un lucru foarte clar. În momentul în care se întâmplă așa ceva, Într-adevăr, uh, trebuie să acționăm. Eurocopul încearcă să pună mm, la oaltă cele mai bune practici din toate statele membre, pentru că noi nu putem face parte, bineînțeles, din aceste tendințe. Fiecare cetățean european are dreptul să se întâlnească să, pe stradă cu un ofițer de poliție profesionist și să se simtă într-adevăr um, protejat și să aibă încredere așadar în el. 24 de ore din 24. Una din problemele de bază aici este educația și aceasta este prima chestiune pe care organizațiile de poliție le uh, o, le, o reduc în momentul în care trebuie făcute reduceri financiare. Educația este cu adevărat foarte importantă atunci când e vorba de acest lucru. Am vrea de asemenea să vorbim și despre implementarea codului uh, Consiliului Europei pentru ofițerii de poliție, care sunt recomandări din 2001 și pe care unele state membre le-au implementat. Unele dintre ele nici măcar nu au văzut uh, acest lucru și deci există multe de făcut în domeniu. Comentând ceea ce spune, spunea domnul Albrecht, uh, în legătură cu investiția în sistemele de calculatoare, de computere. Este vorba de priorități aici, însă la un moment dat cineva va lucra la acest calculator și banii vor trebui să fie acolo pentru ca să poată să lucreze la acel calculator. Este interesant că vorbiți, dacă vorbim de, Noastră ați creat un nou instrument, alții nici nu vorbesc de un nou instrument, uh, deci nu e vorba de instrumente neapărat noi, e vorba de folosirea celor pe care le avem acum. Am vizitat mai multe uh, secții de poliție în multe țări uh, europene și există o varietate foarte mare a folosirii acestui sistem care există deja. Dar uh, acum aceasta este prioritatea pe care am stabilit-o și vom avea un sistem nou de calculatoare. Însă, în final, cineva trebuie să lucreze pe stradă, pentru că computerele nu pot momentan încă să controleze ce se întâmplă pe stradă. Deci e vorba de priorități până la urmă, asta e tot ce pot să spun. Dacă se pot găsi fonduri uh, din fondurile pentru securitate internă pentru a realoca eventual anumite fonduri în funcție de nevoile polițienești în Europa, aceasta ar putea fi o soluție posibilă, într-adevăr, uh, de a găsi mai multe fonduri pentru poliție, dar în final e vorba de priorități și unele persoane o să înceapă să ne spună și ce să nu facem mai degrabă decât ce să facem. Mulțumesc! Da, înțeleg că aș fi vrut să răspundeți mai mult, uh, explicând din experiența dumneavoastră și acesta va fi și cazul când, cu domnul Van Leeuw, cu siguranță. Aș vrea să vă rog însă să nu vorbiți prea mult Vă rog frumos să respectați cele două-trei minute. Îmi cer scuze, am terminat poate mai târziu cu prezentarea mea, dar am uh, pornit de la premiza, la pagina 6 a PowerPoint-ului meu, că nu trebuie să fie, existe o excepție de la lege în lupta împotriva terorismului. Deci trebuie să combatem fapte excepționale cu legislația generală. Deci nu invers, nu trebuie să facem această greșeală. Nu trebuie să încercăm decât să folosim instrumentele pe care le avem la nivel național. N-am vorbit aici, de exemplu, de PNR, însă PNR-ul nu se folosește numai pentru terorism, ci și pentru lupta împotriva altor infracțiuni. Deci acesta se exclude. În ceea ce privește reținerea datelor. Îmi pare rău, știu că sunt un pic mazochist, știu că venind uh, aici, vorbind despre uh, reținerea datelor, poți să ai probleme, dar uh, am făcut un studiu în Belgia în 2012, majoritatea, deci vorbesc de un studiu din Belgia în 2012, pentru dosarele mele la parchet, în, 2000, în 95% din cazuri eu cer date. Există controlul proporționalității, controlul magistraților, uh, uh, procedura care trebuie urmată și așa mai departe, însă dacă aceste date sunt mai disponibile, mai disponibile, este mai ușor să facem ancheta. Chiar dacă aceste date sunt anonimizate, la fel cum se face și pentru PNR, dar aceste date trebuie să fie disponibile. În ancheta din 2012, după 3 luni, deci dacă datele nu sunt reținute decât 3 luni, nu există decât 15% de rezolvare a dosarelor. După 6 luni, 55% și după 12 luni, care este cazul în Belgia, 85% din uh, rezol- de rezolvare în anchetele despre care vorbim. Deci trebuie să ne gândim uh, mai bine. Eu am probleme să înțeleg mai ales poziția cuiva care consideră că societățile private sunt mult mai în stare să protejeze uh, datele de control uh, de, cu caracter personal decât autoritățile care au un control judiciar. Fie că e vorba de companiile aeriene pentru PNR, fie de companii de telefonie sau altele care practică această reținere a datelor. În ceea ce privește cooperarea care trebuie îmbunătățită, și uh, întrebarea cu privire la Eurojust. Eurojust este un instrument foarte bun și Europolul de asemenea. Singurul uh, instrument pe care îl avem câteodată este că avem uh, sisteme atât de diferite în care parchetul are, de exemplu, uh, conduce cauza și în altele poliția și câteodată între Eurojust și Europol, într-adevăr, există o incongruență, dar dacă suntem pragmatici, reușim și cred că avem totuși instrumente prețioase care ne permit să avansăm și să facem foarte multe. Îmbunătățirea unei instituții precum Eurojust ar fi un lucru lucru util, pentru că în momentul de față, în anumite cazuri, când cerem o reuniune, putem să așteptăm și mult timp până avem un răspuns. Și eu nu aș vrea, în uh, urma ceea ce m-ați întrebat, să avem uh, o ruptură cu Statele Unite, dar avem sisteme foarte diferite. Ei sunt mult mai uh, au altă legislație, pur și simplu, o legislație foarte diferită, ceea ce mă frapează pe mine și de multe ori avem răspunsuri de acest gen din Statele Unite, dar câteodată nu primim ceea ce avem, este că atunci când facem o anchetă, americanii um, chiar uh, ne oferă mai mult decât ceea ce cerem noi pentru ce, uh, organizația internaț- pentru cooperarea internațională. Câteodată le cer o informație care uh, a trecut dintr-o comună în Belgia către alta, dar prin Yahoo și uh, nu are rost să vă dau prea multe detalii, deci care de fapt este referitoare la Belgia, dar care eu, de exemplu, nu pot să am o comunicare belgo-belgiană. Și câteodată Europa, eu cred că aici ar avea ceva de făcut, ar avea într-adevăr un rol important. De exemplu, a reușit să pedepsească Microsoft în legătură cu Explorer. Nu înțeleg de ce n-am putea să-l pedepsim și pe acești mari actori, care, cărora să le spunem că sub controlul acestor autorități judiciare care sunt în democrație și sub uh, Um, de asemenea um, controlele existente, trebuie să existe aceste date care să fie disponibile pentru autoritatea judiciară. Înainte să avem uh, probleme, cred că interpreții vor trebui să plece. Uite ce ați făcut acum. Ați făcut, uh, ați făcut special, nu? Trebuia neapărat să spuneți acest lucru. Dacă v-ați fi uh, oprit 10 secunde înainte, nu intrați în atâta bucluc. Bineînțeles că știați ce se va întâmpla. Am așteptat aceste cifre din 2010, am vrea să vedem și noi rapoartele la care vă referiți. Știm că uh, acestea există. Aș recomanda, de asemenea, să întrebați uh, comisia care se ocupă de viața privată să vă explice câteva chestiuni despre datele personale, pentru ca să vă explice că reținerea datelor nu uh, servește la nimic dacă este anonimă.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 Trebuie să corectez ceea ce s-a spus înainte. Șeful poliției din Olanda a vorbit despre discriminarea împotriva musulmanilor în, între oficierii, ofițerii de poliție. Mi se pare că e foarte curajos să facă pe un blog, câteodată poate să facă și public probabil data viitoare. Cred că acest lucru reflectă felul în care trebuie să said on the last panel i think our prison climate in the netherlands is in general humane in general but how we treat our terrorism